Salut mai ales și pe colegii din partea Comisiei de Mediu și pe colegii din la presă, însă le-aș fi foarte recunoscător dacă încet, încet ar încheia procedurile de fotografiere sau filmare, pentru că este mai plăcut să poți discuta cu cineva dacă îl poți vedea față în față și acest lucru este destul de dificil din cauza faptului că avem uh, mai mulți fotografi care împiedică aici comunicarea în momentul de față. Astăzi eh, îl vom audia pe domnul Günther Oettinger, premierul landului Baden-Württemberg, pentru postul de comisar pentru energie. El este un comisar activ care vine din partea unui stat membru, bineînțeles. Bine ați venit, domnule Oettinger, ne bucurăm de discuția cu dumneavoastră. Vom vorbi despre politică energetică astăzi, o temă care a câștigat în importanță pentru comisia noastră și pentru politica europeană în general. Este în același timp și o temă care a fost foarte dezbătută și controversată din punct de vedere politic și care va deveni și mai importantă cu siguranță pentru că rolul Parlamentului European și influența sa în domeniul politicii energetice după implementarea tratatului de la Lisabona va crește. Mă bucur că sala este deja aproape plină. Aș dori să îl salut și pe domnul Leinen, președintele Comisiei pentru Mediu. Mă bucur că este aici pentru că Comisia de Mediu participă astăzi la această audiere. Cam atât cuvintele introductive și acum aș propune să începem audiere. Vreau să vă mai amintesc încă o dată regulile pe care le-am explicat ieri. Un lucru este însă important, vă rog să respectați timpii care vă stau la dispoziție pentru ca și ultimul care este pe lista de întrebări să poată să-și pună întrebarea. Vă rog să înțelegeți că dacă nu veți respecta timpul, acest lucru este valabil pentru toți colegii, inclusiv pentru candidatul la postul de comisar, voi interveni și vă voi întrerupe. Aceasta nu înseamnă că vreau să fiu rău, ci înseamnă că vreau să dau tuturor șansa să vorbească. Bun venit tuturor și, domnule Oettinger, vă dau acum cuvântul pentru 10 minute aveți posibilitatea să ne prezentați punctul dumneavoastră introductiv de vedere. Bine ați venit și aveți cuvântul. Ich danke für die Gelegenheit und freue mich. Mă bucur foarte mult pentru ocazia pe care o am să vorbesc în fața dumneavoastră. Mă bucur de această primă întâlnire, Comisia pentru Industrie și Comisia de Mediu aici reunite. Mă bucur să Uh, pot vorbi în fața dumneavoastră, pentru că aceasta este o ocazie care ne dă posibilitatea să schimb, facem un schimb de opinii. Aș vrea să spun de la început că doresc să ocup postul de comisar în ideea unei parteneriat strâns cu Parlamentul și cu comisia din care voi face parte în uh, acest portofoliu. Ne aflăm acum în fața unui capitol nou, un capitol care se va caracteriza prin uh, tratatul de la Lisabona, prin rolul dumneavoastră sporit, dumneavoastră fiind realeși, fiind un nou parlament, în același timp printr-un nou post de înalt reprezentant și în al patrulea rând prin mai multe așteptări în ceea ce privește proiectul european. Ne aflăm așadar în mijlocul unei crize economice și financiare în același timp, avem la nivel european, la nivel național, local sau regional mai multe măsuri uh, pentru uh, redresare pe care le-am luat în diferitele regiuni și, după cum spuneam, și uh, însă trebuie spus că nu am ajuns încă la capătul acestei crize. Europa însă nu va mai fi aceeași pentru cetățeni așa cum a fost ea uh, aceeași ca înainte. Putem spune că, de exemplu, din ceea ce privește economia mondială și politica economică, lucrurile trebuie să se îmbunătățească împreună. Trebuie să facem mai multe pentru concurență, pentru durabilitate, pentru dreptatea socială și pentru a pune noi baze în general pentru societatea europeană. Acest lucru se aplică la politică și la economie în același timp. Și mai ales în ceea ce privește energia, putem spune că începe un nou capitol. Cu tratatul de la Lisabona și articolul 194, la care se adaugă alte baze legale deja existente, avem pentru prima dată o competență juridică foarte amplă europenizarea politicii energetice mi se pare de aceea, în această perspectivă, un scop comun al legislatorilor, adică al dumneavoastră și al Consiliului, cu completarea Comisiei, bineînțeles, în domeniile competente. Aș dori să mă refer la ceea ce s-a întâmplat în ultimii cinci ani și ceea ce a fost important ca măsuri și impulsuri în ultimii cinci ani. Permiteți-mi să vă spun că acum zece ani energia nu era o temă care se discuta la nivel european. Acum cinci ani au început primele inițiative și impulsuri. Iar uh, ceea ce s-a întâmplat ca măsuri, directive și regulamente de, uh, rezoluții și pachete de măsuri sunt lucruri foarte importante. Vreau să vă spun că în următorii cinci ani, eu împreună cu dumneavoastră aș dori să contribuim la o europenizare a politicii energetice, bazându-ne pe ceea ce se întâmplă la nivel regional și național, deci pe principiul de subsidiaritate care va da în continuare competențe acestor niveluri inferi mai inferioare. Așadar, pot să vă spun că eu am un background parlamentar, pentru că am făcut parte dintr-un parlament local mai mulți ani, um, apoi uh, am fost și membru al Parlamentului Landului, apoi 5 ani am fost membru în uh, guvern, dar pe lângă anii pe care i-am petrecut, peste 20 în parlamente, acești ani la guvern sunt mai, pu- mai proporțional mai puțini și știu de aceea care sunt așteptările cetățenilor de la parlamentar în ceea ce privește administrația și în ceea ce privește legislația. Și vreau să răspund acestor așteptări. Mai ales pentru că eu cred că numai printr-o colaborare strânsă între dumneavoastră și Comisia se poate ajunge la succes în mai multe subiecte și la posibilele conflicte care vor exista în general. Politica energetică este extrem de importantă pentru Uniunea Europeană. În primul rând, ca branșă ca atare și, în al doilea rând, ca factor important pentru economie în totalitatea sa, în al treilea rând, pentru consumator pentru piața internă care trebuie întărită și, în primul rând, și în, alt, în altă instanță, pentru ecologie și pentru durabilitate. Odată cu tratatul de la Lisabona s-au uh, acordat Parlamentului European competențe mult mai mari și limita care este impus acestor, acestor competențe este subsidiaritatea. Trebuie, bineînțeles, să cunoaștem legislația națională și știți mai bine ca mine care sunt așteptările țărilor dumneavoastră și trebuie cu sensibilitate și tact să înțelegeți care va fi posibilitatea națională a dumneavoastră, care va fi posibilitatea până unde veți putea merge la nivel național. Eu sunt pentru o politică ofensivă, pentru o politică curajoasă, pentru folosirea noilor competențe, chiar dacă va trebui să luăm riscuri, dar sunt, și mă exprim aici foarte clar, pentru această abordare. Văd însă trei piloni. Concurența, durabilitatea și asigurarea aprovizionării cu energie. 20, 20, 20 în 10 ani de acum încolo este deci o fundație importantă a obiectivelor noastre. Dumneavoastră ați stabilit aceste obiective acum câțiva ani, ați uh, și prevăzut pașii concreți pentru a obține aceste obiective și aceasta este sarcina dumneavoastră și eu o consider că este și sarcina mea. Realitatea de astăzi înseamnă că combustibilii fosibili încă marchează viața energetică a lumii și astfel creează o dependență de import. Avem nevoie de aceea de o schimbare largă de paradigme în politica energetică cu scopul decarbonizării unei economii uh, fără emisii de dioxid de carbon prea multe și o siguranță energetică și o solidaritate în Europa în acest domeniu. Cei 20% sunt, uh, în ceea ce privește eficiența energetică, un punct foarte important care încă nu a fost atins. E vorba de un obiectiv ambițios. Noi trebuie să vedem dacă acesta se va atinge și va trebui să luăm măsurile foarte clare pentru ca acest obiectiv să fie atins prin pași mici, dar să nu fie uh, ratat acest obiectiv. După Copenhaga, autoritatea Uniunii Europene depinde în mod decisiv de atingerea acestor obiective de faptul că noi vom atinge aceste obiective ambițioase pentru a arăta lumii, mai ales acelei lumi care încă mai e sceptică față de Europa, că din punct de vedere economic, financiar și uh, politic, aceste obiective pot fi atinse. De aceea vom avea împreună primul plan de acțiune pentru eficiența energetică pe care îl vom reanaliza și eu voi construi pe acest plan pentru a înainta un nou plan de acțiune foarte concentrat pe obiective. Sporirea siguranței energetice pare să fie a doua prioritate cea mai importantă, cu o, politică, cu o dimensiune de politică internă europeană și cu o dimensiune de politică externă. Mai ales în ceea ce privește politica externă, eu cred că o mai bună concertare între parteneri și o politică energetică externă vor putea crea un echilibru mai bun decât relațiile bilaterale sau tratatele bilaterale pe viitor. Aceasta spun și referindu-mă la țara mea de origine, Germania, numai dacă avem uh, obiective comune și solidare în politica energetică externă, vom putea să încercăm o, o echilibrare a situației în Europa așa cum uh, ne-o dorim. Mai ales prin criza economică am dezvoltat programe și proiecte foarte ambițioase pentru creșterea și dezvoltarea infrastructurii, pentru piața internă, pentru sporirea locului consumatorului și pentru asigurarea aprovizionării. Pentru toate aceste obiective, de o mai bună evoluție a infrastructurii este foarte importantă. Vorbesc aici, de exemplu, de căile de transport maritim sau uh, autostrăzile sau uh, transportul feroviar, toate acestea trebuie și ele eficientizate pentru, și folosite pentru transportul de gaz, de um, petrol și așa mai departe. Pentru că, în general, capacitățile de transport, transparența transportului și siguranța transportului nu este încă la fel de performantă cum ar fi necesar pentru piața internă și pentru consumator și pentru obiectivul nostru de a atinge o cotă importantă de energii regenerabile. Și acum voi vorbi despre cel de-al treilea pachet um, de politică internă pe care vreau să-l aplic uh, cu dumneavoastră în mod eficient și vom încerca împreună cu dumneavoastră să înlăturăm uh, lacunele legislative din acest pachet. M-am gândit la viziunea unei rețele europene inteligente și cred că consumatorul va avea mai multe posibilități de a înțelege ce se întâmplă pe acest plan și va avea mai multe um, posibilități de a interacționa. Super rețelele și rețelele europene uh, inteligente sunt numai unele dintre instrumentele pe care le avem. Pot să vă ofer așadar dorința mea de dialog oficial inoficial, dar transparent și permanent, pentru ca să pot răspunde la întrebările dumneavoastră, nu numai de astăzi. Sper ca această audiere însă să fie un început bun pentru următorii cinci ani, care să devină și un model pentru colaborarea noastră în următorii ani. Vreau să aduc contribuția la îndeplinirea așteptărilor dumneavoastră și sper ca dumneavoastră să fiți mulțumiți. Mulțumesc foarte mult, domnule Oettinger. Are cuvântul acum domnul Vidal Quadras. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, bine ați venit la audiere și, evident, vă doresc mult succes. Domnule comisar, știți probabil că Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul de 20% energii regenerabile în mixul energetic până în 2020. După cum știm cu toții și dumneavoastră, acest obiectiv nu este suficient dacă dorim să ne îndeplinim cu adevărat obiectivul de a obține o politică energetică cu emisii scăzute de carbon. Există păreri conform cărora, printre sursele de energie cu emisii scăzute de carbon, ar trebui să existe niște priorități. Și alții, printre care mă număr și eu, favorizează o abordare mai integrată. Și am o întrebare foarte concretă, domnule comisar desemnat. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră sunteți sau veți fi pentru o abordare integrată a tuturor surselor de energie cu emisii scăzute sau zero de carbon pe viitor. Mulțumesc! Domnule Oettinger, aveți cuvântul. Die 20% sind ein cei 20% sunt un obiectiv ambițios. Aceasta pot să vă spun din experiența mea de până acum din landul Baden-Württemberg. Pentru că la consumul de energie primară noi suntem la procentul de 9%, suntem ceva mai bine decât media germană și la producția brută de um, curent electric la 14%. Cred că a fost foarte inteligent să mergem pe stabilirea unui obiectiv foarte ambițios și pe un calendar foarte clar. Cred că, într-adevăr, aceasta a fost o decizie bună. Consider că, pe termen lung, mai mult de 20% de fapt ar fi necesar ca obiectiv. Cum implementăm însă măsurile pentru acest obiectiv? Cum va arăta mixul energetic concret depinde de datele regionale, de exemplu energia eoliană, bioenergia, energia hidraulică, geotermia la fața locului, energia solară și așa mai departe. Toate aceste tipuri de energie sunt dezvoltate în mod diferit în diferite regiuni europene. Iată de ce consider că ideea subsidiarității și colaborării cu parlamentele naționale și cu actorii locale responsabili este foarte importantă. Ei trebuie să aibă o marjă de manevră importantă pentru că să stabilească și ei obiective. Eu văd contribuția noastră însă în ceea ce privește îmbunătățirea capacităților de transport. Avem regiuni în Europa sau în afara ei în care există condiții foarte bune pentru producerea de energii regenerabile. Mă gândesc aici de, la Marea Baltică, de exemplu, și ă, parcurile de energie eoliană au arătat cât de bine funcționează aceste proiecte. Mai există și metropole cum ar fi Paris sau ă, zona Rhin-Ruhr, în care, Rhin-Ruhr, ă, nu există însă aceleași, aceleași condiții. Deci eu cred că activitatea europeană trebuie să fie controlarea posibilităților în fiecare regiune și dezvoltarea rețelelor în așa fel încât să se ia deciziile bune de locație pentru parcurile energetice și, în general, pentru siturile energetice. Mulțumesc. Domnul Vidal Cuadras are o întrebare suplimentară. Muchas gracias, eh, señor Oettinger. Por... Mulțumesc, domnule Oettinger, pentru acest răspuns. După cum probabil bănuit, eu mă refeream la ideea strategiilor, cum ar fi cea care este pusă în prezent în aplicare în Regatul Unit, unde cel mai ambițios proiect de energie eoliană și hidroenergie a devenit compatibil cu programele de energie nucleară și fiziune nucleară. Iată deci că se acoperă toate sursele de energie cu emisii scăzute de carbon. Aveți această abordare globală și dumneavoastră? Este vorba de acoperirea tuturor surselor de emi- e, e, surse energetice. Ce? Dragi colegi, ieri s-a respectat timpul fără probleme. Văd că astăzi deja avem probleme la respectarea timpilor. Vă rog foarte mult să vă uitați la cronometru. Întrebarea 1 minut, 2 minut răspunsul, 30 de secunde întrebarea suplimentară și 1 minut jumătate răspunsul comisarului. Vă rog frumos să respectăm timpul. Îmi cer scuze, domnule Oettinger, acum puteți răspunde. Eu consider că un o medie între cele două abordări pe care le-ați spus dumneavoastră este bună pe de o parte, să creăm marjă de manevră multă pentru economie și pentru forurile naționale, pe de altă parte însă să dăm destule prevederi de la nivel european și idei concrete cu ar fi necesar. De fapt, de exemplu, în landul ZAR se încearcă trecerea de la o industrie bazată pe emisii de dioxid de carbon pe una fără emisii de dioxid de carbon în Uh, la, în energia de mâine. Aici, de exemplu, eu respect uh, decizia luată la nivel național. Vorbesc de această temă în mod uh, explicit pentru că eu um, pentru, ca reprezentant al landului Baden-Württemberg, mă implic pentru ca, de exemplu, să nu se scurteze durata de viață a centralelor, norm, centralelor standard atâta timp cât normele se îmbunătățesc. Deci eu respect ordinea și competențele din acest land știind că, de fapt, legislatorii naționali vor putea decide care le este cea mai bună variantă. Germania se află între Franța și Austria. Acest lucru arată foarte clar și poziția noastră. Noi considerăm că, pe de o parte, energia nucleară este o soluție, într-un fel, dar unele landuri, de exemplu, nu se, nu se impun pentru această decizie. Și Ceea ce este important este ca siguranța să fie asigurată prin cercetare și prin alegerea standardelor în ceea ce privește și deșeurile. Mulțumesc, domnul Glante are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Oettinger, întrebarea mea se referă mai puțin la politica energetică precisă, ci la capacitatea dumneavoastră de a activa în acest portofoliu. Ministerul Finanțelor Federal a decis, sub uh, conducerea dumneavoastră, aplicarea unor um, directive europene într-o manieră destul de laxă. Întrebarea care se pune pentru mine este ce vreți face cu aplicarea directivelor în acest domeniu credibil în fața celor 27 de state membre, mai ales în ceea ce privește respectarea în general a legislației europene. Aceasta a fost întrebarea, spune președintele. Domnule Oettinger, aveți răspunde. Aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, da, trebuie să vă spun că avem un principiu care spune că la nivel uh, federal Ministerul de Interne este responsabil pentru aplicarea legislației. Eu în anul 2008, uh, în august, probabil că la aceasta vă referiți, acum 17 luni, uh, am participat la decizii în ceea ce privește legislația națională, dar nu am avut competența pentru aplicarea și uh, de legislației nici mă, în, care în, în domeniul combaterii spălării banilor la care lege probabil vă referiți. Trebuie să vă spun deci că există o competență foarte clar împărțită, iar specialiștii ne-au prezentat uh, o părerea prin care se arăta clar că numai unele instanțe sunt uh, competente pentru aplicarea și urmărirea legilor de combatere a um, spălării banilor. Am sporit de aceea personalul în acest uh, domeniu și în forul respectiv la Karlsruhe și am creat condițiile pentru ca acel institut să funcționeze mai bine. Însă numai un al două, numai două landuri Uh, mai sunt atât de avansate în acest domeniu ca Baden-Württemberg. Mulțumesc. Domnule Glante, puteți pune o întrebare suplimentară. Da, într-adevăr, nici nu sunt prea multe cazinouri acolo. În fine, portofoliul dumneavoastră a fost destul de clar desemnat. Puteți să vă imaginați să activați în sensul uh, că recapătării unor competențe și în domeniul cercetării energetice? Ce a zis? Cred că această, acest portofoliu energetic va fi un portofoliu care va crește de la sine. Și predecesorul meu a făcut acest lucru și dumneavoastră știți uh, foarte bine că acest domeniu nu este unul foarte limitat există o creștere naturală a domeniului prin diferitele perspective și eu am intenția ca acest portofoliu să devină un uh, portofoliu care să aibă o capacitate de acțiune foarte mare. Bineînțeles că există limitări, ca în orice for democratic, de exemplu, în ceea ce privește mediul, în ceea ce privește schimbările climatice, cercetarea sau piața internă și concurența sau economia în general sau uh, politica externă. Eu am încredere în tot colegiul de comisari că vom reuși să rezolvăm problemele de interferențe într-o manieră parten de parteneriat și nu cred că va fi fiecare foarte limitat pe, strict pe domeniul său de competență. În domeniul cercetării, președintele Comisiei a stabilit anumite linii directoare, el este cel care trebuie să repartizeze competențele, după cum știți. Cercetarea este descrisă de către dânsul ca fiind um, în competența mea în ceea ce privește cercetarea energetică. În orice caz, eu sunt în contact cu colegii mei care se ocupă și ei de cercetare pentru a vedea cum vom face delimitarea de specialitate și din punct de vedere formal pe acest domeniu. Eu personal mă simt competent pentru cercetarea în domeniul energetic. Mulțumesc, doamna Eck. Tack, herr ordförande. Eh, trots det eh, Mulțumesc, domnule președinte. Trots det tredje energimarknadspaketet fungerar... În ciuda celui de-al treilea pachet pentru piața energetică și în ciuda faptului că piața internă în domeniul energiei nu funcționează încă, reprezentanții industriei și consumatorii sunt implicați datorită neajunsurilor din um, rețelele de transmitere, fluctuații la nivelul prețurilor și așa mai departe. În ceea ce privește măsurile pentru eficiența energetică, Europa nu a avansat foarte mult. De aceea e nevoie de niște decizii luate foarte rapid și de niște măsuri foarte robuste. În uh, martie vom discuta despre planul 20 pentru anul 2020 de după Lisabona. Ce măsuri vă propuneți în acest domeniu? Domnul Lottinger, acum. Frau Abgeordnete, ich will zuallererst die Stimați deputați, eu aș dori ca cel de-al treilea pachet pentru piața internă pe teme energetice să fie garantat în aplicarea sa. Vreau să controlez aplicarea acestui pachet și doresc și să trag bilanțuri împreună cu dumneavoastră ale acestui succes. E vorba aici de planul de 10 ani de investiții pentru întreprinderi și investiții în rețelele de gaz și de curent electric. Trebuie deci în primul rând să atragem de partea noastră economia atunci când e vorba de creșterea capacităților pentru transportul de gaz și de uh, petrol în Europa. În al doilea rând, mai vorbesc, bineînțeles, în acest pachet și de super rețele, fie că e vorba de Marea Baltică sau de Marea Mediterană. În general, pe toate axele pot să îmi imaginez, pentru că vin dintr-un domeniu în care, cel puțin în domeniul feroviar, am participat la multe negocieri. Cred că pentru transportul uh, feroviar, noi putem, într-adevăr, să oferim uh, un ajutor important pentru extinderea acestor rețele. Aceasta mi se pare chiar o competență importantă a Europei în ceea ce privește conducerea posibilelor proiecte și a finanțărilor. Cred că pentru noi cea mai importantă este deci finanțarea rețelelor energetice. Bineînțeles că ele vor trebui incluse și ponderate și în negocierile financiare de buget. În al doilea rând, uh, în ceea ce privește piața internă, pentru ea cred că foarte importantă este și informarea consumatorului, care nu este încă destul de bună. Deci creșterea rolului consumatorului și informarea acestuia despre activitățile noastre prin opinia publică și mass mediu, prin forumul energetic de la Londra sau prin diferitele, despre diferitele evenimente de resort, uh, prin școli chiar, mi se pare un uh, domeniu care chiar poate fi îmbunătățit. Și în al treilea rând, cine informează consumatorul poate să-l și folosească în mod activ, adică posibilitățile interactive, de exemplu smart meter, sunt într-adevăr uh, posibilități pe care trebuie să le folosim. Cum se poate spori eficiența unei clădiri, de exemplu, cu ajutorul consumatorului? Mi se pare că toate acestea sunt aspecte importante. Și în al patrulea rând, tema unbundling, decuplării este o temă extrem de importantă. S-au purtat multe dezbateri în Parlamentul European cu argumente pro și contra care s-au expus aici. Eu știu care este situația în cadrul guvernului meu, știu care este poziția concernelor de electricitate din Europa. Întrebarea vânzării formale, despre form, vânzarea formală a rețelelor de electricitate este foarte disputată. Important este, cum ziceam, ca rețelele să funcționeze bine și atunci pentru piața internă lucrurile vor fi bune. Mulțumesc, spune președintele, vă rog să respectați timpul atunci când vi se pun întrebări. Doamna E, care o întrebare suplimentară. I, eh, i all ödmjukhet, herr Oettinger, de åtgärder ni nämner tar... Da, domnule Oettinger, măsurile pe care le-ați menționat au nevoie însă de foarte mult timp pentru a fi puse în implementare. Dacă dorim Uh, să avem super rețele, e nevoie de timp. 50% uh, din resursele energetice sunt importate în Uniunea Europeană și ne așteptăm ca acest uh, procentaj să crească la 70% până în 2020 dacă nu facem ceva. Și aș vrea să-mi spuneți ce intenționați să faceți înainte de întâlnirea din primăvară în ceea ce privește eficiența energetică. După summitul din primăvară și după um, președinția spaniolă, cred că vom fi stabilit bazele foarte importante, în primul rând depășirea crizei economice, dar și o redimensionare a energiei în ceea ce privește obiectivele la Copenhaga. Vreau ca în următoarele săptămâni să putem discuta cu dumneavoastră pentru ca din dosarul meu să putem prezenta propuneri concrete președintelui, împreună cu colega mea Hedegaard și cu ceilalți colegi care mai au răspundere în acest domeniu, pentru a putea lua primele măsuri uh, și cred că pentru asta am nevoie de trei săptămâni. Următoarea întrebare spune președintele Claude Turmes. Uh, Mr. Oettinger, welcome to this. Domnule Oettinger, bine ați venit. O politică energetică puternică și ambițioasă înseamnă să vorbim într-un singur glas în relațiile cu Rusia. În presa germană ați fost citat uh, spunând că o parte a activității dumneavoastră este să apărați interesele Germaniei. Atunci cum se potrivesc lucrurile aici? Tocmai ați spus că poziția Comisiei Europene, care întotdeauna dorește să lupte pentru decuplare și proprietate, uh, ați spus deci că veți pune sub semnul uh, întrebării această politică și Însă, lupta politică cea mai mare a dumneavoastră în următorii ani va fi să impuneți niște politici ambițioase din punct de vedere al eficienței energetice. Sunteți gata să luptați pentru un obiectiv de 20% eficiență energetică? Sunteți gata să uh, luptați pentru reformularea directivei de cogenerare sau a directivei privind serviciile energetice? pentru că politica de eficiență energetică este cea care trebuie să vă preocupe în următorii ani. Și chiar dacă acest lucru este în conflict cu interesele oligopolului german, cum uh, vă propuneți să faceți acest lucru? Oettinger. O întrebare foarte clară, domnule Oettinger. Stimate domnule deputat Turmes, Deciziile luate sunt pentru mine decizii obligatorii. Cele 20% de procente, de puncte procentuale sunt extrem de importante și trebuie respectate de asemenea. Dumneavoastră, în calitate de deputat, știți foarte bine ce înseamnă acest lucru. Nu vreau să explic acum ce înseamnă, pentru că din contră, activitatea mea este să discut cu dumneavoastră dincolo de anul 2020. Dacă anul 2050 va fi stabilit ca un obiectiv pe termen lung pentru decarbonizare și deja se discută despre aceasta la Bruxelles, atunci eu vreau să contribui la această discuție pentru a vedea cum vom putea stabili jaloane pentru deceniile care vin. Am spus înainte că decuplarea mi este cunoscută ca inițiativă. Pe de o parte există latura formală, pe de alta există latura materială și am spus că în partea materială doresc o transparență clară, o bună analiză a costurilor și uh, condiții foarte corecte pe piață. Într-adevăr, Germania și Franța sunt țări foarte mari, sunt țări producătoare de energie foarte mari și mi se pare că, într-adevăr, ele vor fi supuse unor teste importante în această politic, pentru că există nevoia unei obiectivități europene. Eu nu sunt comisarul uh, german, ci sunt comisarul propus de Germania pentru obligații europene. Cunosc structura germană foarte bine, bineînțeles că voi încerca să-mi folosesc experiența, dar nu voi lua parte pentru structurile germane și după aceste criterii mă puteți apoi analiza și evolua și vă pot uh, promite că în ceea ce privește aceste probleme nu vă voi dezamăgi. Mulțumesc, Claude Termes. Aveți o întrebare suplimentară? so uh, it is an open secret. Este un secret cunoscut de toată lumea faptul că aveți uh, legături directe cu domnul uh, Bernotat, care este CEO la E.ON, și cu președintele EWI. În ceea ce privește chestiunile legate de plângerile introduse de WWF împotriva procedurii de autorizare pentru centralele pe bază de cărbune din Karlsruhe. Cum veți aborda acest subiect? Sau posibile proceduri de uh, încălcare a reglementărilor atunci când este vorba de nedecuplare a rețelei energetice. Deci puteți să ne garantați, mie și nouă tuturor, că nu veți fi părtinitor? Întrebarea este, atunci când uh, discutăm despre politici europene, trebuie să avem o garanție a faptului că politica aceasta va fi una imparțială. Domnule Eutinger, aveți ocazia să răspundeți. Domnule Turmes, vă rog să-mi acordați independența și obiectivitatea necesară. Bineînțeles că acolo unde există plângeri, există principiul uh, imparțialității, pentru că plângerile sunt o contribuție la respectarea legislației într-o democrație a statului de drept. Domnul Grossman a jucat cu mine, am fost împreună la diferite turneuri sportive pentru mai multe fundații pentru copii în Baden-Württemberg. El știe foarte bine să se implice în aceste competiții sportive și a contribuit foarte bine din punct de vedere sportiv. Într-unul din, am jucat în sălile dintr-unul dintre ministerele uh, noastre și eu n-am jucat cu el de aceeași parte, ci am jucat uh, contra lui. Uh, și pot să vă spun că dacă știți și dumneavoastră să jucați card, puteți să veniți și să jucați cu noi. Domnul Chichester are cuvântul acum, spune președintele. Thank you, Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ettinger, ținând cont de faptul că o mare parte din energia europeană este generată prin putere nucleară, Există vreo șansă ca acest procentaj să fie egalat de energiile regenerabile, chiar prin proiectele de energie solară în Sahara sau în eoliene în nord. În acest context, aveți în vedere vreo inițiativă majoră sau proiecte majore în mandatul dumneavoastră sau veți pune accentul pe îmbunătățirea legislației ex- existente și implementarea acesteia peste tot în Europa. Danke sehr, Herr Oettinger. Mulțumesc, domnule Oettinger. Pachetul climatic și punerea sa totală în aplicare este un ambi- un obiectiv ambițios, dar cred eu necesar atunci când e vorba de credibilitate și de funcția de model pe care putem noi, Uniunea Europeană, să o jucăm în lume. Consider că există și alte obiective care sunt foarte corecte în acest context. În următorii ani vom trebui să discutăm deceniul nu următor, ci cel care vine după aceea și va trebui să discutăm unde și cum putem stabili alte obiective economice decât cele 20-20-20. După părerea mea, viziunile, cum ar fi dezertecul, ar trebui să fie analizate într-o manieră obiectivă cu toți implicații, pentru că astfel de proiecte pot fi o șansă pentru Africa și pentru Europa, pentru energia solară și pentru evoluția și dezvoltarea unor rețele de distribuție care în momentul de față au pierderi foarte mari. De aceea aș dori ca toate întreprinderile care participă la proiectul Desertec să vină la o concertare. Vorbesc de întreprinderile care sunt active în electricitate, în domeniul comunicării sau în alte domenii care țin de acest proiect. Dar trebuie să fie foarte clar că dezertecul nu trebuie să fie exploatarea Africii, ci trebuie să fie începutul unui parteneriat win-win cu câștig de ambele părți pentru Africa de Nord și Centrală și pentru spațiul mediteranean european pe de altă parte. În ceea ce privește centralele um, nucleare, pot să vă spun că există țări în care energia nucleară va juca un rol important, printre care și Germania. Există țări care pe mm, perioadă lungă consideră că energia nucleară vor fi o tehnologie esențială. Trebuie să accept uh, cele două variante. În baza tratatelor care sunt în vigoare, parlamentele naționale și guvernele naționale au competența să decidă acest lucru. Eu ce trebuie să fac este să îndeplinesc tratatele, să le pun în aplicare, să veghez la îndeplinirea lor. Da, spune președintele, ce are o întrebare suplimentară. Um. Mulțumesc, domnule președinte. În remarcile introductive ați vorbit despre identificarea și eliminarea diferențelor din cel de-al treilea pachet. Eu am jucat un rol în înființarea Agenției pentru Cooperarea Reglementatorilor Europeni. Susțineți activ activitatea acestora și, în special, activitatea lor pentru a rezolva Uh, problemele de decuplare a proprietății. Domnule Oettinger, entitățile de reglementare sunt actori importanți pe piețele interne, mai ales pe piețele care n-au devenit încă piețe adevărate. Trebuie să găsim o cale de mijloc între prea multă reglementare și mă gândesc aici la o împiedicare a mecanismelor de piață și prea puțină reglementare pe de altă parte fără ca aici se poate atinge cu adevărat obiectivele pieții. Nu vreau să vorbesc țările care au, de țările care au pornit acest proiect. Știți că țările cu suprafețe mari uh, sunt unele dintre ele, dar avem nevoie de o reglementare corectă, care însă să se supună legilor pieței, legi obiective și care să ofere tuturor șanse să participe la concurență. Trebuie de aceea să decidem pe problema cum vrem să rezolvăm reglementarea acolo unde există, de exemplu, capacități de centrale energetice care nu mai uh, sunt uh, funcționale. Trebuie, de exemplu, apoi să ne gândim și la rețelele de distribuție și la situația lor juridică, la vânzarea lor comună sau nu, la uh, condițiile de vânzare, mă gândesc aici mai ales la problema proprietății, intervenția în proprietăți sau pericolele juridice, toate aceste subiecte nu sunt întotdeauna acceptate de către guvernele naționale. Pentru mine, o agenție de reglementare ar fi un element de transparență și de calcul corect pentru un preț uh, adecvat și pentru accesul la toate rețelele. Pentru mine, aceasta ar fi o măsură pragmatică și care ar putea de asemenea să ne atingă obiectivele. Mulțumesc, doamna Matias are cuvântul acum. Obrigada, Sr. Presidente. Hoje estou aqui à direita. <laughs> Obrigada, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici pe partea dreaptă. Domnule președinte, domnule comisar desemnat, ați vorbit despre instrumente, despre o întreagă diversitate de propuneri, ați menționat diverse probleme, inclusiv eficiența energetică, însă nu ați vorbit chiar așa de mult despre diversificarea surselor de energie și uh, despre aceasta este prima mea întrebare. Uniunea Europeană nu a făcut încă foarte mult, este destul de precaută în ceea ce privește producția energiei din biomasă, de exemplu. Care este poziția dumneavoastră în acest sens? ținând cont de faptul că avem o problemă majoră cu despădurirea în Europa. Și în acest moment propunem doar recomandări și nu criterii obligatorii. Care este poziția dumneavoastră în acest sens? Vă mulțumesc. Puteți răspunde, domnule Oettinger. Tema bioenergie, indiferent uh, dacă se referă la domeniul transportului sau la biomasă pentru rezerve, trebuie să fie abordată într-o manieră foarte plină de tact de către noi în următorii ani. Obiectivul de 10% pentru domeniul transportului sunt într-adevăr uh, un obiectiv foarte clar pe care eu vreau să-l respect ca atare, dar nu înseamnă că nu văd uh, pericolele care sunt legate de tema bioenergiei. Vă vom înainta de aceea un raport pentru a vedea dacă este vorba concret de că folosirea suprafețelor ecologice, adică de păduri sau de pășuni uh, care au fost folosite pentru, pentru producerea de biomasă. Vorbesc mai ales de nevoia stabilirii unei bilanțe, unui, unui bilanț total ecologic în acest domeniu, care nu trebuie să includă doar o parte a biomasei, ci trebuie să ai, facă și o analiză în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Dacă vorbim de alimente și sensibilitatea alimentelor la acest subiect, uh, Trebuie de asemenea să facem o analiză amplă. Consider că biomasa este totuși o parte importantă pentru multe uh, industrii uh, care sunt bazate pe agricultură și poate fi un debușeu pentru uh, piețe orientate agricol și cred că trebuie să fie o resursă pe care să o exploatăm. Doamna Matias, continuați cu întrebarea. Obrigada, senhor Comisar indigitado. Vă mulțumesc. Domnule comisar desemnat, întrebarea mea următoare este și ea foarte clară și se referă la o problemă care a fost ridicată de către colegi deja și acum și anume decarbonizarea. Ținând cont de faptul de politica combustibililor în Uniunea Europeană, cum intenționați să definiți politici care să poate să rezolve problemele cauzate de emisii crescute de dioxid de, de, dioxid de carbon în Europa. Domnule Oettinger. Aveți dreptate. Nu trebuie să ne uităm numai la țările din Uniunea Europeană, ci trebuie să ne gândim și la importul de biomasă. Mie mi se pare că pericolul nefolosirii în țări terțe sau în țări emergente și țări în curs de dezvoltare a acestui instrument este mai periculos. De aceea, biomasa este poate fi exploatată în așa măsură în, din partea impulsurilor noastre, datorită impulsurilor noastre, încât ne permit uh, bilanțul total implicând în această, acest bilanț și uh, nevoile țărilor terțe și țărilor în curs de dezvoltare. Ele trebuie însă să respecte de asemenea toate condițiile uh, cu privire la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și toate criteriile ecologice impuse la nivel mondial. În această măsură sunt gata să merg pe acest proiect, altfel, bineînțeles, acest proiect nu este viabil. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Țavela. Κυρία Ότικερ, εκ μέρους της Mulțumesc, domnule Oettinger. Bun venit la această audiere în numele grupului meu. Vă urez mult, suc- mult succes până acum. Politica Uniunii Europene a acoperit domeniul de care vă ocupați dumneavoastră printr-o abordare bazată pe piață. Dumneavoastră veți veni cu o abordare integrată pentru a rezolva și protecția consumatorilor în Europa. Domnule Oettinger, dacă doriți să răspundeți. Acesta este un produs necesar, un, o materie primă foarte importantă pentru orice economie și joacă un rol important după petrol în Uniunea Europeană. Eu doresc să-mi aduc contribuția pentru ca gazul să fie aplicat eficient și folosit eficient peste tot. Însă, în mixul energetic, momentan, gazul joacă un rol minor. Eu cred însă că și procedurile de îmbunătățire a gazului vor juca un rol important pe viitor. De asemenea, însă, să nu uităm de principiul de solidaritate în acest context. Am intenția ca proiectul Nord Stream să devină un proiect al solidarității și parteneriatului între statele membre, pentru ca să nu se găsească soluții insulare și consider că acesta poate într-adevăr deveni un model. Pentru a putea diminua dependența de către o rețea sau de către o, un stat membru, consider deci că extinderea rețelelor este o condiție esențială. Iată de ce proiectele din uh, Marea Baltică sunt la fel de importante ca uh, proiectele energetice din sudul sau sud-estul Europei până în spațiul Caspic. La fel de importante, după cum spuneam, ca cele care merg către Africa de Nord din Marea Mediterană. Când vorbim de rețele, mă gândesc aici și uh, de rețele intraeuropene care să poată face legătura între statele membre. Cred deci că la aceste produs, la aceste proiecte vom face, pro, vom face progrese foarte mari în următorii ani. Doriți o întrebare suplimentară, vă rog? Πάλι για electrice εναλλακτικές μορφές Da. În legătură cu sursele alternative de energie. Luni, la Strasburg, îl audiem pe comisarul desemnat pentru industrie și energie în ceea ce privește competitivitatea Europei aveți o posibilă politică energetică ce să țină cont de mixul de carburanți utilizat în industria europeană. Domnule Ettinger, energia joacă un rol important în competitivitatea economiei europene, la asigurarea locurilor de muncă am văzut că joacă de asemenea un rol din ce în ce mai important. În industria oțelului, în industria alimentară sau industria hârtiei, la industria chimi, uh, chimicalelor, de asemenea joacă un rol important, dar pentru toate branșele se poate spune că și costurile și siguranța energetică au devenit dependente de locație spre deosebire de alte stan, locații, cum ar fi America, Asia, noi trebuie să ne gândim la energie ca fiind o temă din ce în ce mai importantă pentru a menține interesul uh, investitorilor pentru Europa ca locație. Mai ales mă refer aici la concerne care nu depind neapărat de clientul Europa. Consider că mixul energetic al diferitelor state membre trebuie luat ca atare, trebuie dezvoltat, dar nu împotriva proiectelor acestor state, ci respectând autoritatea lor și capacitatea lor de acțiune. Cred, de asemenea, că în ceea ce privește costurile energetice și energia în general, trebuie să ne gândim întotdeauna și la protecția mediului, la protecția locurilor de muncă, la standardele sociale, Europa poate să-și permite să fie poate puțin mai scumpă, puțin mai um, îndrăzneață, puțin mai înainte decât restul lumii, dar întotdeauna această distanță trebuie să fie justificată prin inovare, prin noi tehnici, prin calificare, prin formare și perfecționare profesională. Astfel trebuie să ne justificăm diferențele față de alții și nu printr-o politică de izolare față de alte locații. Mulțumesc! doamna, domnul Sosa Wagner. Muchas gracias, señor señor Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Oettinger, în parte ați răspuns deja la întrebările pe care voiam să vi le pun cu privire la conductele de gaze. Dar m-ar interesa mai multe detalii cu privire la măsurile specifice pe care uh, ați intenționa să le luați, având în vedere lipsa de interconectare a transportului de energie între Franța și Spania? Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare, domnule Oettinger. Stimate domnule deputat, în momentul de față, la nivel național, regional sau pe piețele închise, nu avem încă o interacțiune foarte uh, bună. Este valabil pentru electricitate acest lucru, dar și pentru celelalte medii energetice. Împreună cu dumneavoastră aș vrea într-adevăr să contribui la o extindere a piețelor interne pe această temă. Nu vorbesc aici numai de piețele naționale, vorbesc de concurența pe piața internă și vreau să vorbesc și de interacțiunea între diferiții actori. Trebuie pentru aceasta să lucrăm la îmbunătățirea punctelor de interconectare regionale, fie că este vorba de impulsuri regionale, impulsuri financiare, um, dar ceea ce vreau să spun este că, luând exemplu Germaniei, sud-vestului Germaniei și al Franței, știu că în momentul de față nu există capacități suficiente pentru um, transportul electricității dincolo de um, granițele naționale. Ele, cel puțin alea care există, nu sunt suficiente pentru concurența actuală. Mulțumesc, domnule Soza Wagner. Grazie, señor Ettinger. Le deseo mucha suerte. Mulțumesc, domnule Oettinger, pentru răspuns. Sper că veți avea o abordare energetică a problemelor de energie. Mulțumesc! Bun, următoarea intervenientă este doamna Kolarska-Bobinska. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! În prezentarea introductivă ați menționat de faptul că veți deschide o nouă perioadă în politica energetică europeană. Iată, asta vă dă ocazia să fiți un comisar care să facă istorie în Uniunea Europeană, care să structureze și să influențeze niște politici europene foarte active. Apreciez de aceea ceea ce ați spus dumneavoastră cu privire la solidaritatea și europeizarea politicilor energetice. În acest sens, am o întrebare. Statele membre pot fi izolate și pot să fie blocate de la alimentarea cu surse de energie. Care sunt măsurile specifice pe care le aveți în vedere pentru a asigura implementarea principiului solidarității pentru articolul 194 din Tratatul de la Lisabona? Ce intenționați să faceți pentru a stimula uh, dezvoltarea și finanțarea coridoarelor de alimentare cu gaze din Sud și a altor surse alternative de alimentare cu gaze. Mulțumesc, domnule Oettinger, aveți ocazia să răspundeți. La a doua întrebare mai întâi. Eu văd în soluția sudică posibilitatea de a include noi surse de gaz în uh, spațiul Caspic, mai ales Azerbaijanul, Turkmenistanul. Și, de asemenea, văd posibilitatea prin aceasta de a completa dependența de Rusia și deci de a o diminua, fără de a ieși din parteneriatul cu Rusia care a marcat ultimele decenii și care va marca și următoarele decenii. Deci, solidaritatea acum, la întrebarea 1, știu foarte bine că soluțiile din Marea Baltică, Nord Stream, care sunt aproape de realizare, sunt importante și în același timp depind, uh, sunt considerate de către Polonia și de către statele baltice ca fiind puțin solidare. Trebuie să învățăm din această experiență. După părerea mea, acordurile bilaterale trebuie să fie transparente, trebuie să devină un material de discuții și trebuie să încercăm să transformăm aceste acorduri bilaterale în acorduri europene. Obiectivul meu este ca guvernele naționale să ajungă la convingerea că față de țările terțe, țările vecine sau țările producătoare, uh, Uniunea Europeană trebuie să poarte negocierile și să încheie acordurile și nu statele naționale care fac câteodată numai lucruri în interesul propriu. Iar apoi țările terțe care ne oferă energie trebuie să ne garanteze că nu vor da avantaj unei țări sau vor defavoriza alta. Fiecare produs trebuie să aibă o logică de piață și cred că acest lucru este esențial. Doamna Coloska bobinska vă rog. Uh, thank you for your answer. Vă mulțumesc pentru răspuns. Într-adevăr, este foarte important să avem această declarație a dumneavoastră referitoare la Polonia și la țările învecinate. Am și o întrebare suplimentară referitoare la acordul privind conducta Nabucco. Există clauze de salvgardare pentru aprovizionarea cu gaze pentru toate statele membre și pentru participanții la comunitatea energetică. Întrebarea mea ar fi dacă sunteți pentru clauze de salvgardare similare pentru statele membre care vor fi incluse în alte acorduri de aprovizionare cu gaz Ați menționat Nord Stream, de exemplu. Ați, incluze, a, ați include acest gen de clauze și în uh, acordul Nord Stream? Și credeți că Nabucco ar trebui să fie extins și la Azerbaijan și Georgia? Mulțumesc! Domnule Oettinger, trebuie să respectăm tratatele în vigoare tratate care au fost încheiate de către investitori, tratate care conțin drept de aprovizionare, dar relațiile externe trebuie de asemenea și ele extinse, așa încât să nu existe nicio preferință și nicio uh, discriminare sau nicio exclusivitate pe viitor. Deci obiectivul nostru trebuie să fie ca materia primă să fie oferită în condiții corecte, cu o siguranță și a planificării, o previzibilitate, acestea apoi să fie integrate în planul energetic și fiecare piață națională și fiecare client industrial să poată să aibă acces la acestea în aceleași condiții, într-un procedeu și într-o, pe o piață transparentă. Dar desigur că pentru a atinge acest obiectiv mai sunt multe de făcut. Nabucco. Va trebui mai întâi să discutăm despre această problemă în politica externă. Cum procedăm cu țările în care nu suntem mulțumiți de realizarea valorilor fundamentale așa cum considerăm noi că trebuie ele respectate? Pe de altă parte, Energia este o materie primă, este un produs și obiectivul meu este ca acolo unde sunt rezerve, dependența să fie scăzută prin extinderea altor alternative și Azerbaijanul și spațiul Caspic depind de asemenea de această abordare. Cred că anul acesta chiar putem să luăm o decizie cu privire la rezervele de gaz din Azerbaijan, să ne gândim la ex- la includerea lor în rețelele noastre, să vedem cum folosim aceste rezerve și cum le finanțăm. Nabucco trebuie să ne ofere mai multe decizii în anul acesta. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Ulscoc are acum întrebare. Herr Röttinger, som redan framkommit eh, finns det... Domnule Odinger. este deja evident faptul că ne preocupă posibila părtinire de care ați putea da dumneavoastră dovadă. Poate ați sprijini uh, sursele nucleare de energie în companiile mari. În partea introductivă, azi dimineață, ați menționat interesele energetice pentru început și doar mai târziu v-ați referit la interesele legate de mediu sau interesele consumatorilor. Nu este un lucru care să ne mulțumească prea mult. După 2007, ați făcut parte dintr-un grup de reflexie care are a făcut declarații antisemite și homofobe. Puteți să ne explicați puțin această situație și cum putem crede că prioritățile sunt cele pe care le-ați declarat, domnul Oettinger? În primul rând, stimată doamnă deputat, eu nu dețin uh, acțiuni la RVE, la Vattenfall, la E.ON sau la EDF. Sunt independent, dar întotdeauna sarcina mea a fost să păstrez contactul cu întreprinderile în acest domeniu. Eu nu consider că politica înseamnă să te lepezi de economie, ci înseamnă să porți un dialog cu economii, cu sindicate și așa mai departe. IG Metal, sindicatul nostru, este extrem de important și am un contact important cu ei ca și cu um, centrala, cu autoritatea care se ocupă de centralele uh, energetice, cu, ca, cu toți actorii energetici și cu toți actorii economici din landul meu. Eu întotdeauna am dorit dialogul, am dorit schimbul de opinii și am dorit ca fiecare care participă la un proiect să poată să-și spună opinia. Aceasta mi se pare și viziunea viitorului. Trebuie să cre- însă să ne asigurăm că aceasta nu creează dependență, ci din contră o necesară independență. Aceasta, cel puțin eu, am crezut că pot să o apăr până acum în tot ce am am făcut în toate funcțiile pe care le-am ocupat. A doua întrebare. Predecesorul meu a fost membru într-o fundație. Eu am preluat capacitatea de, calitatea de membru a sa în mod automat. Dar am ieșit apoi din această fundație. Nu am fost niciodată la ședințele lor, nu am participat niciodată, dar e adevărat că am fost membru în această fundație. Nu trebuie însă să deducem lucruri despre părerile mele, uh, ca și, uh, despre păreri antisemite, pentru că dacă întrebați în uh, Germania despre um, relația mea cu comunitatea evreiască, de exemplu, puteți ști că este o relație extrem de intensă, extrem de marcată de încredere și de prietenie și pot să dau dovezi de acest lucru. Acest lucru s-a întâmplat de mult și această atitudine care reiese în mod natural din istoria noastră și care este importantă pentru valorile noastre creștine, va fi în continuare și uh, menirea cu care voi acționa la Bruxelles. Mulțumesc. Aveți uh, ocazia să puneți o întrebare suplimentară. Eh, tack för svaret, herr Röttinger. Hur definierar... Mulțumesc, domnule Oettinger, pentru acest răspuns. Aș vrea să știu cum definiți dumneavoastră acest lucru în ceea ce privește conflictul de interese, fiindcă nu există o definiție clară a conflictului de interese unei atitudini independente. Mi se pare că fiecare comisar poate hotărâ singur ce înseamnă aceste concepte și aș vrea să știu dumneavoastră ce părere aveți. Ar fi bine să clarificăm lucrurile din timp pentru a nu vedea mai târziu că există anumite interese. Sima. Mulțumesc, domnule Oettinger. Tema obiectivității, independenței, dreptății față de cel căruia ești dator prin alegerea datorită votului său, sunt, toate acestea sunt valori esențiale. Eu consider că, în ciuda faptului că nu întotdeauna este posibilă transmiterea tuturor informațiilor conflictul de interese și independența trebuie să fie controlate strict și în inextenso și cred că Comisia reușește să facă acest lucru foarte bine. La noi acest control în Comisie, este, la noi în țară, controlul și în general la nivel național este mai puțin strict decât aici în Comisie. Cine se gândește, de exemplu, la lobby-ul pe care îl fac câteodată unii deputați în Bundestagul german sau la contactele lor cu lobbyiști. Nimeni nu analizează acest lucru. Dar, în ciuda tuturor lucrurilor care pot fi îmbunătățite chiar și în procedura comisiei, cred că suntem mult mai departe decât nivelele naționale. Și de aceea cred că la toate drepturile și prevederile care există. Important este însă ca fiecare să înțeleagă necesitatea acestei independențe. Eu consider că până acum, în activitatea mea, la toate nivelurile, în ceea ce privește independența sau încercarea de a păstra întotdeauna dreptatea de a putea da socoteală tuturor fără o conștiință încărcată, cred că am fost până acum um, fără niciun fel, deci nu pot fi acuzat de nimic. Și consider că întotdeauna am fost liber de orice interes economic, pentru că cel puțin și până acum și nici de acum încolo interesele economice personale nu au fost pentru mine un punct de discuție și puteți controla, bineînțeles, întotdeauna în decursul următorilor ani dacă voi fi confirmat acest lucru. Vă rog. Da Domnule Oettinger, în declarațiile introductive, Ați spus că unul dintre pilonii politicii energetice este durabilitatea și ați pus accentul pe eficiența energetică. Surse de energie cu emisii de carbon scăzute, inclusiv energia nucleară, sunt importante, dar acestea necesită investiții importante. Unele state membre au anunțat programe nucleare importante. Vreau să știu dacă dumneavoastră credeți că Uh, Uniunea Europeană poate să reprezinte un mediu propice pentru asemenea investiții. De asemenea, eh, intenționați să propuneți o directivă în legătură cu gestionarea deșeurilor radioactive pentru a ne asigura că aceste deșeuri sunt eliminate în mod corespunzător și cum putem crește conștientizarea în cadrul populației în legătură cu această problemă. Mulțumesc, domnule Oettinger. Stimată doamnă deputat, urmează investiții de miliarde în întreaga infrastructură energetică la nivel european. Numai prin aceste investiții vom putea diminua dependențele și vom putea crea perspective ecologice. De aceea, în următorii ani, într-adevăr, va fi o întrebare foarte interesantă să vedem cine investește și cum va îndeplini respectivul standardele de mediu. Deci ce face economia pentru mediul, ce face consumatorul, cum lucrăm cu standardele pe care le-am impus, cu taxele pe care le avem, cu impozitele, cu programele de facilități, cu băncile europene sau cu programele de creditare pe care le oferă acesta în acest sens întrebarea tuturor despre toate facilitățile, despre buget și despre posibilitățile financiare va trebui să fie o întrebare esențială. Cred că în trecut s-au luat prea multe măsuri individuale și s-a făcut prea puțină politică care să aibă o privire de ansamblu, care să pună un pic de ordine în ceea ce se întâmplă. În ceea ce privește eliminarea deșeurilor nucleare, pot să vă spun că trebuie să mai întâi să determinăm dacă persoana sau actorul respectiv este un uh, susținător sau un oponent al energiei nucleare. Apoi, în ceea ce privește deșeurile speciale, în ultimile mele decenii au existat pe piața europeană mult dumping. S-au căutat locații de multe ori de eliminare a deșeurilor unde se accepta prin plata unei sume um, eliminarea acestor deșeuri. Dumpingul respectiv nu mai poate să mai uh, joace un rol în ceea ce privește deșeurile nucleare, pentru că este nevoie de respectarea unor standarde ecologice, geologice, de o siguranță absolută din punct de vedere geologic și ecologic și nu putem tolera în niciun fel argumente de cost la eliminarea deșeurilor. Trebuie să există un concept de eliminarea deșeurilor la nivel național și european, un concept unitar. Vă rog, aveți o întrebare suplimentară. A, ali menite da bi morali na evropskem nivoju... Eu cred că dumneavoastră credeți că la nivel european trebuie să aplicăm un nivel cadru de standarde în legătură cu eliminarea deșeurilor nucleare. De asemenea, și uh, închiderea asemenea, asemenea uzine trebuie să fie coordonată corespunzător. Îmi imaginez, în primul rând, că nivelul european joacă un rol important la cercetare și la consultare. În al doilea rând, sunt gata, dacă doriți, să mă implic și la stabilirea locațiilor. Ce sunt locațiile sigure? Care sunt standardele ecologice? Eu pot să elaborez uh, prevederi care să fie apoi respectate de către legislatorul național și de către actorii respectivi. Nu putem să ne permitem în niciun caz ca în acest domeniu să se creeze diferențe în percepția și uh, în uh, percepția ecologică și de siguranță a diferitelor state membre. Cred că avem nevoie aici de o abordare comunitară. Domnul Svoboda. Danke. Herr Oettinger, Mulțumesc. Domnule Oettinger, dacă îmi permiteți să pun și eu o întrebare suplimentară față de ce a spus colega mea. Ați vorbit de standarde înalte de securitate nucleară și după aia ați vorbit de standardul cel mai înalt. Vreau să știu care este diferența. Ce înseamnă? Trebuie să avem un standard foarte înalt sau cel mai înalt standard în ceea ce privește eh, deșeurile nucleare și în general energia nucleară? Vreau să revin și cu privire la discursul dumneavoastră introductiv când ați spus că nu doriți uh, tratate bilaterale în aprovizionarea cu energie, cu gaz. Cum vreți să impuneți acest lucru? Vreți să propuneți Parlamentului să facă un regulament care să interzică astfel de tratate sau care să dea cel puțin o obligație de informare față de comisie? sau care este capacitatea pe care puteți să o dați comisiei, ea poate să aplice sancțiuni sau cum doriți dumneavoastră să aplicați acest principiu pe care eu îl susțin. Mulțumesc. Domnule Oettinger, vă rog. Stimate domnule deputat Svoboda, Într-adevăr, am vorbit de solidaritate și când vorbesc de solidaritate, vorbesc de spiritul acesteia care mi se pare important în ceea ce privește energia. Ba chiar acesta ar trebui să devină o obligativitate pentru toți partenerii. Mă gândesc la statele membre care nu ar trebui să își creeze avantaje singure. De la Marea Caspică prin Turcia până în Austria, se va vedea ce vor face statele care participă, de exemplu, la proiectul Nabucco? Eu consider că activitatea mea aici este să creez un climat de moderare, așa încât nimeni să nu se simtă discriminat. În al doilea rând, în ceea ce privește interesele economice, nu este suficient să lansez apeluri. Sunt gata de aceea, împreună cu dumneavoastră și cu Consiliul, să creăm măsuri obligatorii pentru statele membre, așa încât uh, solidaritatea și deci tratamentul egal și um, încercarea de înlăturare a discriminării să creeze un climat de obligativitate juridică prin care toată lumea să participe la aceleași drepturi. Cred că și colega noastră din Estonia și președintele și toată lumea care este, participă, de exemplu, la un astfel de proiect din statele din care sunt și dumnealor, trebuie să aibă, deci, aceleași șanse. Domnule Svoboda, o întrebare suplimentară. Oettinger, ich glaube, das ist eine gute Antwort. Ich würde mir nur... Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare un răspuns bun, însă sper că nu veți încerca doar să faceți acest lucru, ci veți și impune aceste măsuri. Pentru că avem nevoie de punere în aplicare a măsurilor pentru interesul nostru comun. Nu ați răspuns nici la uh, întrebarea mea în legătură cu siguranța nucleară. Un standard înalt este un termen destul de vag. Nu cumva ar trebui să atingem cel mai înalt standard posibil? Care este părerea dumneavoastră aici? În mod clar, în mod clar acest lucru depinde de stadiul în care uh, ne aflăm. Trebuie să implementăm cel mai înalt standard posibil și costul nu trebuie să reprezinte un motiv de, împotriva acestui uh, lucru. Domnul Kerenț. Sunt aici. Europa Savienībā viens no... Stimate domnule Oettinger, unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene este o piață internă deschisă, funcțională și în domeniul energiei cu toții suntem preocupați de siguranța furnizării de energie. Trebuie să folosim o piață deschisă și funcțională. Din păcate, în Uniunea Europeană există câteva insule energetice izolate de uh, rețelele comune energetice ale Uniunii Europene, de exemplu statele baltice, care sunt 100% izolate de piața de gaze și aproape complet izolate de, piața, de rețeaua comună energetică. Întrebarea mea este ce veți face ca și comisar pentru a împiedica izolarea anumitor statelor, state membre de această rețea energetică și pentru a crește securitatea furnizării cu energie. Aveți cuvântul, domnule Oettinger. Situația geografică și situația infrastructurii eh, statelor, eh, unor state din Europa mi este foarte cunoscută și nu trebuie să rămână lucrurile așa. Trebuie ca toate aceste state să fie integrate pe deplin în rețelele de gaz și de electricitate. Și acum revin la răspunsul pe care l-am mai dat odată, și anume că rețelele mari, continentale sau rețelele transcontinentale uh, nu vor putea ajunge în toate cele 27 de state membre. Dar în ceea ce privește conținutul, trebuie printr-o distribuire și o extindere a rețelelor intraeuropene să se facă posibilă acest acces al tuturor statelor membre la rețelele principale. Și iată de ce, și dialogul este deja în curs pe această temă, vom va trebui să promovăm programe care să, se, să vizeze extinderea capacităților pentru scăderea dependenței unor state de către altele. Nu trebuie să creăm uh, o dependență stabilă în interior, extinzând rețele către exterior, de exemplu. Mulțumesc. Întrebare suplimentară pentru domnul Carinț. Vă mulțumesc. Ca membru al Comisiei, credeți că Uniunea Europeană trebuie să își intensifice influența asupra unor state membre individuale în legătură cu deciziile de investiții în infrastructură de energie și dacă aceste decizii contribuie la izolarea altor state membre. Într-adevăr, investițiile unor state membre și proprietarii rețelelor joacă aici un rol important. Cred că pentru calitate, pentru modernitatea și eficiența rețelelor noastre trebuie să mai facem multe în următorii ani. Mulțumesc, spune președintele, domnul Șatimakakis are cuvântul. Am o rugăminte. Stimate domnule Oettinger, dacă puteți să vorbiți puțin mai aproape de microfon pentru că este mai simplu pentru interpreți. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Oettinger, îmi place foarte mult cât de suveran sunteți prezent la această audiere. Fac uz de timpul meu de vorbire, atât. Așadar, știm unde este Baden-Württemberg, cum funcționează acest lan și totul e foarte bine. Problema este însă că se creează impresia că nu doriți să depășiți liniile directoare pe care vi le-a indicat domnul Barroso în scrisoarea către dumneavoastră și în scrisoarea către noi. Pe mine mă interesează dimensiunea și viziunea dumneavoastră europeană și mă interesează mai ales problema cum veți trata statele membre, pentru că chiar dumneavoastră ați spus că statele membre trebuie, sunt cele care trebuie să pună mai mulți bani la dispoziție, trebuie să facă de tot ce pot pentru a stabili, de exemplu, standarde și legislație pentru energiile regenerabile. Grecia, de exemplu, are o legislație foarte modernă în energia solară, dar nu o aplică. Deci, dumneavoastră, ca premier al unui lanț, sunteți învățați să luptați cu doamna cancelar. Cum veți lupta acum cu domnul Barroso pentru interesele europene? Bun, cam atât în ceea ce privește sportul, spune președintele. Aveți cuvântul, domnule Tinger. Ieri seară, unii colegi din diferite partide mi-au recomandat, având în vedere audierile de până acum, să mă distanțez de liniile directoare, să spun altceva, pentru că ei asta așteaptă de la tine, să te distanțezi. Și eu le-am spus că mi se pare cam simplist acest lucru, pentru că e foarte clar că noi suntem un colegiu și eu cunosc tratatele și cunosc președintele, știu care sunt liniile directoare și mi se par corecte. Bineînțeles că în dosarul meu uh, liniile directoare nu sunt decât linii indicatoare. Ele trebuie însă apoi completate de către comisar în următoarele 5 ani, doctorii 5 ani, mă scuzați, și pentru aceasta sunt eu în această funcție dacă sunt confirmat. Uh, dacă ne uităm la Copenhaga, vedem că acest summit a arătat că până și Uniunea Europeană este în continuare un standard destul de scăzut. E nevoie de mai put- multă putere față de China în ceea ce privește uh, un, un lipsă de control parlamentar, lipsă de control al mass mediei și consider că în ceea ce privește respectarea diferitelor obiective, e nevoie de mai multă solidaritate și pe acest plan. Uh, Puteți uh, să mă credeți că sunt convins că acum, pe timp de criză și după criză, voi lupta pentru solidaritatea și în acest sens. Iar acum, prin uh, întâlnirea de la Copenhaga, prin tratatul pe care îl avem, este clar că spațiul și puterea europeană trebuie să crească. Noi împreună avem această sarcină și trebuie în același timp să îmbunătățim acceptabilitatea și conștientizarea conceptului de Europa la cetățean. Vreau deci să contribui la faptul că următorii ani să fie marcați mai mult de ideea europeană, nu în sensul de centralism, de dominanță, adică mai degrabă în ideea de competitivitate, în ideea de valori europene, toate aceste valori trebuie impuse față de celelalte um, puteri emergente în lume. Cred că aceste lucruri sunt indisociabile. Mulțumesc, spune președintele Șați Macachis, o întrebare suplimentară. Da, foarte pe scurt vreau să vă dau un scurt exemplu, să vă întreb în primul rând în ce măsură sunteți gata să stabiliți standarde globale în domeniul eficienței energetice, care a fost unul dintre prioritățile predecesorului dumneavoastră, și în ce măsură vreți să colaborați cu colegul dumneavoastră Potocnici și cu alți colegi pentru a impune aceste standarde și față de India și China. Acesta este, de exemplu, ex- ceea ce se întâmplă cu um, industria în general. Noi ne-am uh, concentrat în Parlamentul European pe consumator, pe produsele orientate spre consumator, cum ar fi produsele electronice, dar există foarte mult potențial și în ceea ce privește turbinele sau uh, locațiile importante pentru industrie sau uh, fabrici sau alte uzine importante. Cum vreți să impuneți acest lucru la nivel global? Vă rog, spune președintele, să nu răspundeți în calitate de cetățean al landului Baden-Württemberg. Aveți un minut. domnule Tinger. în ultimii ani am avut destule experiențe la INOX 2 Am uh, văzut că liniile directoare care oferă o siguranță și o previzibilitate în planificarea producției sunt, de fapt, un avantaj față de piețele celelalte. Consider de aceea că trebuie să fim parteneri, mai ales în ceea ce privește cercetarea energetică. Rețelele trebuie să devină importante și pentru locațiile de cercetare. În momentul de față abia se încep astfel de proiecte. Trebuie să facem, uh, să dăm linii directoare care să poate să fie realizate de către industrie și care să fie capabile să țină pasul cu competiția la nivel mondial. Sunt de aceea gata în ceea ce privește industria și nu numai în ceea ce privește industria care produce electricitate, ci și în domeniul producției industriale în general, să mă uh, implic foarte puternic. Cred că aici avem foarte mult potențial care trebuie folosit în uh, economisirea de energie, în eficiența energetică și la eficiența energetică a clădirilor. Deci, construirea de clădiri mult mai eficiente. Împreună cu cetățeanul avem posibilitatea de a acționa în domeniul mărfurilor foarte mult, dar la clădiri cred că mai există un potențial care nu este încă folosit. Vorbesc aici și în ceea ce privește proprietatea cetățenilor. Mulțumesc. Domnul Urce, are cuvântul acum. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să îl felicit pe domnul Ettinger pentru nominalizarea sa. Întrebarea mea se leagă de eficiența energetică și potențialul construirii unei economii uh, bazate pe emisii scăzute de dioxid de carbon. Acest plan de eficiență energetică este un instrument la dispoziția Comisiei pentru a ajunge la obiectivul de 20%. Puteți să ne prezentați calitățile principale ale noului plan de acțiune pentru eficiență energetică și în funcție de răspunsurile dumneavoastră este nevoie de mai multe investiții pentru eficiență energetică. În acest sens, noul plan de acțiune ar însemna un fel de susținere financiară pentru eficiența energetică. Mă gândesc aici la noul cadru financiar pentru susținerea uh, eficienței energetice a clădirilor. Domnule Eltinger. Eficiența energetică a clădirilor, proprietate personală, este un subiect foarte important prin programele de reabilitare a clădirilor, care impun anumite standarde, am făcut deja o, am avem o experiență foarte bună. Da, doresc să continui cu programele de stimulare care să fie armonizate cu programele regionale și naționale. Vreau să le dezvolt că sunt foarte importante. Pe lângă calitatea de viață, ele aduc și uh, o îmbunătățire optică, bineînțeles, dar nu este vorba neapărat de aceasta, ci de eficiența energetică care trebuie să devină obligativitate și care trebuie să devină condiție de acordarea unor uh, fonduri. În al doilea rând, consider că dacă ne uităm la cele două lumi, industrie, producție, producătoare de electricitate, construcții, construcții de clădiri, uh, transport, toate aceste domenii trebuie însă și ele exploatate la maxim. Puterea și ideile noastre trebuie să treacă dincolo de domeniile în care am activat până acum. Totul în sensul eficientizării energetice și a folosirii la maxim a acesteia. Transportul a fost uh, menționat uh, de către dumneavoastră în diferite mm, într-o legislație cu privire la emisiile de dioxid de carbon, dar cred că și în domeniul uh, economisirii de energie în alte branșe, mi se pare că se poate face foarte mult. Cercetarea și producția de automobile, de exemplu, sunt domenii în care sunt necesare concepte inteligente. Mă gândesc aici și la mobilitatea individuală, de exemplu. Toate aceste puncte trebuie să fie puncte în care Europa să joace un rol de inovator – și trebuie să fim aici locația cea mai importantă. Mulțumesc, domnul Urcev, aveți o întrebare suplimentară. Uh, my additional question is... Întrebarea mea suplimentară privește atingerea reducerii de 20% de consum a uh, energiei primare. Trebuie să stimulăm energie, industria să investească. Uh, comerțul cu emisii propune o taxă asupra industriei și reduce potențialul pentru investiții. Uh, puteți să comentați asupra acestei controverse. Domnul Oettinger. Cred că instrumentele de piață și comerțul cu certificate de emisii sunt importante pentru ca prețul pe piață al emisiilor și al evitării emisiilor să fie importante. Eu aș exclude măsuri fiscale, însă atunci când sunt conștient că atunci când vorbim despre măsuri fiscale, competențele Uniunii Europene sunt minime și există principiul unanimității. Și există criterii diferite de impozitare în diversele state membre pentru uh, și nu cred că acum trebuie să lucrăm pe introducerea de noi impozite. Vă mulțumesc. Doamna Podimata are următoarea întrebare. Este aici sus. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule comisar desemnat, întâi de toate aș vrea și eu să vă urez bun venit la această audiere și să mă refer apoi la o chestiune pe care ați abordat-o în răspunsurile scrise. Energia nucleară. În răspunsurile scrise pe care le-ați trimis, a spus că veți promova utilizarea în siguranță acestei energii și ați spus că trebuie să existe o marjă um, de manevră pentru statele membre care să-și poată alege singure mixul energetic, însă acest lucru este deschis interpretărilor. Pe baza tratatului de la Lisabona, europenizarea politice energetice este o posibilitate. Credeți că energia nucleară ar trebui să fie uh, uh, introdusă în această europenizare a politicii energetice sau credeți că ar trebui să rămână în afara competențelor politicilor Uniunii Europene? Aceasta este politica de până acum, cel puțin. Herr Oettinger. Frau. Domnule Oettinger, aveți cuvântul. E bine, acum Uniunea Europeană are un nou tratat care a intrat în vigoare doar de câteva săptămâni și aceasta este baza pe care vom lucra de acum înainte. Tratatul prevede situația mixului energetic și spune că alegerea rămâne la latitudinea statelor membre. Am vorbit cu specialiști în domeniu și am întrebat dacă uh, obiectivul de 20% energii regenerabile este uh, fezabil, 80% rămânând energia din gaze, cărbune și așa mai departe. Ideea generală este că acest obiectiv este compatibil cu prevederile tratatului, dar 50% n-ar mai fi în um, conformitate cu tratatul. Eu sunt avocat ca formație și dacă respectăm toate procentele, s-ar putea ajunge chiar și la 50%. Însă eu doresc să uh, respect tratatul și sunt sigur că așa vor rămâne lucrurile și pe viitor. În al doilea rând, respect decizia Austriei de a nu utiliza energia nucleară și, în același timp, respect și decizia Franței de a construi noi centrale nucleare. În Regatul Unit se creează noi parcuri eoliene și în același timp discută și de posibilitatea construirii de noi centrale nucleare. Vorbim despre un guvern care este departe de a fi unul conservator. Din punctul meu de vedere, sunt prea democrat ca să nu recunosc uh, dreptul la această diversitate în Europa. Și cred că sarcina noastră este să stipulăm măsuri de siguranță și să ne preocupăm și de eliminarea finală, ce se întâmplă cu uraniul, să ne asigurăm că uh, nu, acesta nu va fi un impediment în calea angajamentelor Euratom, dar statele membre fiecare pot hotărâ dacă doresc sau nu să aibă energie nucleară. Așa se întâmplă în mod normal într-o democrație. Eu sunt mai degrabă un moderat, nu vreau să impun decizii. Statele membre pot lua alegerea. Mulțumesc foarte mult. Mi-ați dat într-adevăr un răspuns foarte clar și am să-l privesc ca un angajament pe durata mandatului dumneavoastră. Putem să mai primim un alt angajament din partea dumneavoastră, domnule comisar, desemnat în acest sens? Wir haben ein kleines Problem. It's okay. Übersetzung zum Oettinger. It's okay. Klappt wieder? Okay. Okay. It's okay. Thanks. Θα ήθελα λοιπόν να δω αν μπορούμε να αποσπάσουμε μία ακόμα δέσμευση από την πλευρά. După cum am spus, încercam să obțin un alt angajament din partea dumneavoastră se duc foarte multe discuții referitoare la aprovizionarea cu energie în Europa și cum putem folosi energia pentru a combate schimbările climatice. Am votat pentru pachetul energetic și există acolo obiective pentru reducerea emisiilor și folosirea de energii regenerabile, care au un caracter obligatoriu. Credeți că putem avea astfel de obiective obligatorii și în ceea ce privește eficiența energetică pentru 2020? Mulțumesc! Danke für die Frage. Vă mulțumesc pentru întrebare, domnule Oettinger, aveți cuvântul pentru răspuns. În următoarele luni, și în următorii ani va trebui să atingem obiectivele obligatorii pe care le-am stabilit și este clar că nu putem trece pe lângă ele. Deci, de obligativitatea juridică depinde de riscul pe care îl avem să nu atingem obiectivul respectiv. Pentru mine, criteriile de piață, criteriile de voluntariat și de Um, atingerea un, la unison a acestor obiective sunt criterii importante, dar nu pot crea o obligativitate atunci când riscul de a atinge respectivul uh, obiect, uh, obiectiv nu poate fi atins cu siguranță. Important este însă ca el, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere de specialitate, să fie atins. Instrumentele sunt cele care vor urma obiectivul și uh, latura obligatorie uh, va fi poate ultima rațio, dar va fi în orice caz măsura necesară pentru a putea atinge măcar obiectivul mini. Domnul Bütikofer are cuvântul acum. Gegen Claude Turmes um Vertrauen geworben. Ich kenne Sie ja schon. Ich würde mal sagen. Mulțumesc. Domnule Oettinger, vă cunosc de ceva vreme și uh, știu că dacă faceți o declarație, vă luați un angajament, îl veți respecta. Am o întrebare adițională. Care este sensul uh, afirmației pe care ați făcut-o pentru domnul Bodimata? Dacă avem un obiectiv care nu este obligatoriu, uh, s-ar putea să nu fie îndeplinit și uh, după ce ajungem în 2020 și vedem că nu l-am îndeplinit, putem trece la natură obligatorie? Când credeți, având în vedere răspunsul dumneavoastră anterior, când credeți că vom avea un instrument uh, obligatoriu? Dacă nu este obligatoriu, s-ar putea să nu ne atingem uh, obiectivele. Știm cu toții că pe baza unor uh, aranjamente voluntare în industria auto s-a spus că în 2008 se va îndeplini acel obiectiv, dar nu s-a îndeplinit. Nu și-au redus nivelurile de emisii. În al doilea rând, Având în vedere declarațiile dumneavoastră referitoare la politica externă energetică, sunteți gata să folosiți instrumentul acordurilor comerciale? Mulțumesc. acelea. acestea au fost, de fapt, două întrebări. Da, la a doua întrebare voi lucra, voi colabora cu colegul care este responsabil pe acest domeniu. Și în, la prima întrebare pot să vă spun că în primăvară vom evalua planul de acțiune pentru eficiența energetică. Apoi vă vom transmite datele acestei evaluări și după aceea dumneavoastră veți avea dreptul la cuvânt. În concluzia acestei dezbateri, știu că Parlamentul se grăbește foarte mult pe această temă și nu vom pierde timpul, deci în concluzie vom uh, elabora un nou program de acțiune pentru eficiența energetică pe care îl vom înainta. Îmi pot închipui că cel târziu, la începutul anului viitor, acest plan va exista pentru ca să vă pot risipi grijile eventual. Unul dintre obiectivele pe care trebuie să le atingem în 10 ani, un obiectiv care trebuie atins în 10 ani, nu poate să, fie, să devină obligatoriu doar dacă vedem că în 2015, de exemplu, nu atingem obiectivul. Ceea ce înseamnă că încă în mandatul meu potențial, mă refer de exemplu la 2012, eu doresc să discut cu dumneavoastră dacă sunt încă pe la unison în ceea ce privește măsurile luate, dacă credeți că încă putem atinge obiectivul. Iar apoi, în următorii 2-3 ani, vom decide obligativitatea juridică așa sau altfel. Domnule Butikofer, întrebare suplimentară. Da, mi s-ar părea bine ca noul plan de acțiune al dumneavoastră să se spună foarte clar că obligativitatea juridică intervine dacă până în cel târziu 2 ani nu este clar că se poate uh, rezolva obiectivul așa. Însă, domnule, uh, domnule Oettinger, vreau să vă întreb, multe dintre lucrurile pe care le-ați spus se vor uh, lovi de diferitele interese din, diferit, uh, din partea diferiților actori. Care este atul dumneavoastră pe care mizați pentru a vă putea impune aceste obiective? Ce faceți cu ONG-urile, de exemplu? Cu Parlamentul doriți să colaborați, dar ce faceți cu asociațiile și cu ONG-urile? Cum vă impuneți? Domnule Oettinger, stimate domnule deputat Butikofer, în primul rând, cei care mă ajută sunt chiar în această sală. Eu sunt convins că dumneavoastră sunteți o instanță care va accelera și nu va împiedica lucrurile, pentru că acest lucru se aplică pentru orice partid. În al doilea rând, mă voi implica pentru ca și la Consiliu și la instanțele de energie economice sau uh, uh, la guvernele naționale să putem obține parteneri. Și de asemenea vreau să vă spun că rezistențele nu sunt nimic nou în ceea ce privește schimbările climatice sau energia, ci sunt mai degrabă un fenomen cu care ne confruntăm de 20 de ani. De aceea eu cred că obiectivele foarte clare pe care le-am stabilit prin 2020, 20-20-20, nu cred că pot fi mai convingătoare decât așa cum sunt ele formulate acum. Sunt gata, deci, în 2 ani de acum încolo să abordăm subiectul obligativității juridice dacă în următorii doi ani se vede clar o perspectivă de participare din partea, uh, nu se vede o perspectivă de participare voluntară din partea actorilor respectivi sau din partea ONG-urilor. Să vedem uh, ce se întâmplă cu ONG-urile în Convenția de la Arhus. Există o cultură a colaborării în la Bruxelles între organele oficiale și partenerii care ne acompaniază pe tot acest drum european care sunt adesea dintr-un mediu non-statal. Eu personal Cunosc multe asociații care lucrează, fie non-profit, fie organizații non-guvernamentale, care ne-au ajutat de multe ori în diferitele obiective pe care le-am avut. Eu doresc de aceea să colaborez cu ONG-urile, doresc să creez un parteneriat deschis și anume prin oferirea de informații transparente și vreau, bineînțeles, să mă criticați în acest proces. Domnule Șimanski, aveți cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar desemnat, Uniunea Europeană, după cum știm, depinde de aprovizionarea cu gaze de la Rusia, în mare măsură. 44% la 100 din gaze vin din această țară. Există proiectul Nord Stream, în care Rusia va fi responsabilă de 60% din gazele cu care vom fi aprovizionați și Rusia a recunoscut clar că va executa presiuni și va folosi gazul ca pe un uh, instrument politic. Credeți că există riscuri să depindem din ce în ce mai mult de Rusia? pentru aprovizionarea cu surse de energie și dacă da, sunteți pregătiți să grăbiți lucrurile în proiectul Nabucco? Mulțumesc, domnule Oettinger. Această îngrijorare este foarte cunoscută și eu o iau în serios. Ar fi greșit ca să împiedicăm sau să întârziem Nord Stream acum. Având în vedere procedura de acreditare, se poate planifica deja, se poate vedea care vor fi etapele construcției acestui proiect, dar cred că diminuarea dependenței prin alte rețele suplimentare mi se pare esențială. În primul rând mă refer aici la Nabucco, în al doilea rând la spațiul mediteranean și în al treilea rând gazul lichid și alte căi de transport prin, pe cale maritimă și alte posibilități care să poată um, crea alternative la dependența de gaz. Vom merge pe această cale împreună și, indiferent de toate aceste obiective, va trebui să facem ceva pentru a nu uh, crea consecințe negative a dependenței de Rusia. Ce înseamnă acest lucru? Știu că vecinii Rusiei nu vor să exporte numai gaz și prin aceasta vor să își creeze venituri mai există și cheltuieli pentru infrastructură și pentru dezvoltarea industrială a acestor țări. Dacă reușim să ne transformăm într-un partener al Rusiei și în ceea ce privește construcția de mașini sau industrie de alt tip, sănătate, protecția mediului și alte domenii, cred că atunci dependența poate să devină o o stradă cu două sensuri și cred că atunci vom avea o relație mai complexă decât gaz contra bani. Întrebare suplimentară, vă rog. Europejskich contractach Gazpromu, także w niemieckim... Mulțumesc foarte mult pentru răspuns. În contractul cu Gazprom există o clauză specială numită clauza de destinație finală care interzice vânzarea gazului pe piața comună, lucru care este în contradicție cu prevederea privind libera circulație pe piața interne. Deci nu există acest drum cu dublu sens pe care îl menționați. Nu aveam, nu vom putea limita efectele crizei de alimentare cu energie. Veți face ceva pentru aceste clauze? Tratatul a fost încheiat într-un moment în care eu nu aveam nimic de zis. În funcția pe care doresc să o ocup, am o influență, cei drept limitată, dar totuși este în domeniul meu de competențe. Să luăm momentan tratatul așa cum este și să ne gândim cum este el compatibil, în primul rând, cu dreptul comunitar. Eu consider că aceasta este obligația mea. și anume să stabilesc care sunt dezavantajele pentru statele care nu sunt parte la acest contract și să împiedic aceste dezavantaje. Și aici consider că Nord Stream e important, pentru că astfel vor apărea, um, vor apărea și în afară de Nord Stream uh, gaz, va apărea pe piața europeană din alte surse. Și cred că trebuie pentru aceasta să extindem uh, rețelele intraeuropene. europene Astfel oferim diferite posibilități statelor membre să își poată procura gazul care le trebuie la un preț corect. Nabucco este unul dintre proiectele care va alina această dependență și va ușura piața, sper, în următorul deceniu. Mulțumesc. Domnul Marcin Chievici are cuvântul acum. Dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar desemnat. Uniunea Europeană a acceptat pachetul pentru climă și acum avem intenționăm să avem o nouă politică în legătură cu energia și schimbarea climatică. Comisia Europeană are un rol esențial, uh, pregătește viitorul și uh, vrem să facem ca economia noastră să fie competitivă. Însă dacă mă uit la clauzele din diversele acte juridice pe care le-am acceptat, văd foarte multe riscuri și probleme pentru piața comună de energie în Europa. Eu aș întreba în legătură cu metodele pe care le-ați folosi pentru a um, respecta clauzele pachetului pentru climă. Veți lua uh, măsuri noi sau inițiative noi pentru a garanta un preț corect pentru energie pentru toți europenii din toate statele membre. Danke sehr, Herr Oettinger. Vă rog, domnule Oettinger. Bazându-mă pe activitatea comisarului precedent în acest domeniu, cred că este de domeniul competenției mele să continui această muncă, pentru că consider că activitatea sa a fost foarte competentă. Da, voi verifica prevederile obligatorii dacă sunt respectate, dar este clar că în domeniul tehnologiei energetice și în domeniul pieței există schimbări foarte radicale și rapide care, rapide care vor cere mm, elaborarea de noi uh, directive în următorii ani. Mă gândesc aici la best practice, la benchmarking sau la diferite consultări care vor fi necesare sau rezoluții din partea dumneavoastră și sfaturi, pur și simplu, care vor ajunge la ureche și care vor fi absolut necesare pentru un schimb și un dialog între noi. Așa vom putea garanta că se va putea respecta dreptul actual și vom putea crea și legislație nouă pentru anii următori cu ajutorul dumneavoastră. Vă rog, întrebare suplimentară, spune președintele. Reprezintuie Polska, 95%... Eu reprezint Polonia. 95% din energia noastră vine din cărbune. Deci, întrebarea mea suplimentară se referă la mecanismele pe care aveți de gând să le implementați în acest sens, pentru că Polonia va fi una dintre stat, unul dintre statele în care noile măsuri vor fi foarte costisitoare. Vom beneficia în, în ceea ce privește principiul solidarității, în ceea ce în legătură cu costurile de investiții. Domnule Oettinger, structura energetică a țării dumneavoastră mi este destul de cunoscută. Și în țara mea, natală, importul de cărbune, de lignit, joacă un rol care nu trebuie neglijat. În Germania se construiesc chiar uh, centrale noi bazate pe cărbune în momentul de față. Tehnologia captării și stocării de carbon, CSC, ar putea fi răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Dacă reușim însă să ducem la bun sfârșit procesul de decarbonizare și să creăm o lume mai săracă în emisiile de dioxid de carbon. Acesta este un proces irreversibil și dacă reușim să-l compilăm cu ideea de centrale pe cărbune, da, atunci avem într-adevăr un succes. Pentru asta e nevoie de noi proiecte de cercetare ale Uniunii Europene. Acestea trebuie făcute, bineînțeles, în parteneriat cu partenerii industriali. Trebuie să ne gândim și la transportul uh, CO2-ului și de captarea și stocarea pe termen lung puterea cărbunelui în mixul energetic poate fi o parte durabilă a unei perspective energetice europene. Promovarea cercetării însă mi se pare o sarcină europeană importantă, fie că vor exista, dacă vrem să existe investiții solidare pe viitor. Deci pentru aceasta e nevoie de o investiție puternică în cercetare. Dar și aici nu ar trebui uh, să creăm dezavantaje materiale pentru unele state membre. Bun, trecem acum la întrebările din partea comisiei invitate. Îi salut pe colegii din partea Envi. Doamna Antonescu are în primul rând cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, voi avea o întrebare specifică legată de eficiența energetică și vreau să mă refer la ecodesign. Aș dori să știu, domnule comisar, care va fi uh, politica dumneavoastră cu privire la definirea măsurilor de implementare a acestei directive? Mai exact, ce intenționați să propuneți pentru îmbunătățirea supravegherii pieții? Îmi cer scuze, dar n-am avut uh, interpretare din cauza firului pe care, care nu funcționează, cred, nu? M-auziți, domnule Oettinger? Pe dumneavoastră vă aud, da, dar dacă mă auziți pe mine, auziți și interpretarea. Vreau puteți să repetați pentru că e o problemă de tehnică. Aici. Micro, please. Deci întrebarea se referă la eficiența energetică, mai exact la ecodesign. Și aș dori să știu, domnule comisar de semnat, care va fi politica dumneavoastră cu privire la definirea măsurilor de implementare a acestei directive? Mă refer la Directiva 125, care stabilește cadrul pentru uh, stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică. Mai exact mă interesează ce intenționați să propuneți pentru îmbunătățirea supravegherii pieței, pentru a ne asigura că standardele sunt respectate. Și de asemenea, ce intenționați să întreprindeți pentru îmbunătățirea comunicării acestor standarde către mediul de afaceri. Oettinger. Domnule Oettinger. Într-adevăr, o întrebare foarte interesantă. Cred că în comisie avem o politică bună de informare. Predecesorul meu a gestionat mai multe dosare care au fost răspunsul din, răspunsuri la întrebări adresate de opinia publică. Uh, sau inițiative pentru un dialog uh, precoce, un dialog uh, început chiar cu opinia publică, pe care eu doresc să-l continui. Doresc pentru, să continui acest dialog și pentru a crea o acceptabilitate mai mare, un nivel de conștientizare a acestor subiecte. deci, o extindere a politicii de informare mi se pare într-adevăr esențială. Voi putea uh, să contribui eventual la, la conferințe de specialitate pe această temă și să le organizez din partea Comisiei. La întrebarea dumneavoastră, nu știu dacă pot răspunde direct, pentru că e foarte complexă. Eu trebuie să văd ce este de făcut pentru ca această directivă să se bucure de o aplicare largă și trebuie să verific aplicarea acestei directive, dar trebuie să văd ce trebuie să fac completat, trebuie, ce, trebuie să completez pentru a, ca această directivă să se mm, exerciteze, să se punem în aplicare. În moment nu am mm, cunoștințele necesare. Domnul Leinen. Äh, Domnule Oettinger, ascultându-vă am senzația că v-ați transformat deodată și v-ați transfigurat pentru că acasă sunteți un militant pentru diferitele tipuri de centrală și mai ales bazate pe cărbune sau pe, pe energie nucleară și acum deodată sunteți un prinț al energiei regenerabile. În orice caz, acum câteva luni ne-ați uh, avertizat cu privire la o poziție prea puternică a comunelor și a autorităților și uh, cu privire la diferitele monopoluri de energie și a giganților energetici. Alte, ce vreți să faceți pentru ca să combateți aceste tendințe? Acum vreau să vă întreb uh, cum veți putea să fiți pentru și mai multă Europa, pentru că în Baden-Württemberg deja erați considerat ca un foarte pro-european. Ați vorbit despre granițe, granițele subsidiarității, legiferării și acceptabilității. Întrebarea mea este care este distanța pe care o impuneți față de acest nou, uh, această nouă sarcină care vă revine? în care veți trebui să respectați toate aceste granițe. Domnule Oettinger, nu există nicio graniță în acest sens. Consider că și în domeniul uh, liberalizării uh, electricității au reușit să facă foarte multe fără să aibă toate aceste standarde înalte momentan. Eu consider că am, pe de o parte, o identitate europeană și sper să pot să o demonstrez. Și în al doilea rând, țara mea este foarte marcată european, ceea ce nu se aplică la toate statele membre. Parteneriatul cu Franța, strategia celor patru motoare pentru Europa, o strategie europeană pentru Dunăre, orientarea noastră către export și poziția noastră importantă în mixul energetic, toate acestea sunt aspecte care sunt extrem de importante pe plan european. Și în al doilea rând, energia nucleară. Eu nu am dat nicio aprobare pentru o centrală nucleară în Baden-Württemberg. Aceasta a făcut-o predecesorul meu. Aceasta este o moștenire am aprobat într-adevăr două centrale pe cărbune, însă cu ecocondiționalitate foarte puternică pentru diminuarea dependenței energetice și pentru asigurarea locurilor de muncă, iar acum în spațiul Mannheimului sunt uh, închise mai multe centrale de cărbune care nu răspund acestei ecocondiționalități și vor fi necesare reabilitarea altor centrale. De asemenea, m-am uh, implicat pentru o centrală pe energie uh, pe hidroenergie și, de asemenea, m-am implicat și pentru bioenergie și pentru energiile regenerabile și avem progrese foarte mari în acest domeniu în Germania. Energia nucleară există în momentul de față în, um, ca proiect în, în Baden-Württemberg, mai degrabă în ceea ce privește închiderea acestor centrale și cred însă că prin mixul energetic uh, am reușit să câștigăm, de exemplu, chiar 50% în uh, anum, ca eficiență în anumite centrale care se bazează pe un mix mult mai bun. În legătură cu ședința din noiembrie, la care spuneți că am făcut diferite afirmații, vreau ca să se respecte uh, același nivel de autoritate a, um, a comunelor, a autorităților locale, ca și în Franța, care este o comună part- care are comune partenere cu uh, landul nostru. În orice caz știu că este foarte greu să impui standarde întotdeauna și mai puternice, dar cel mai important este ca și majoritatea acționarilor la nivel comunita- la nivelul comunelor care participă la proiecte energetice să nu se simtă descurajați. Domnul Eichhardt are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule Oettinger, pentru toate răspunsurile de până acum, însă aș dori să primesc răspunsuri mai clare pe două probleme. În primul rând, în primul rând ați spus că standardele vor aduce siguranță pentru investitori. Vă, sunteți dispus să luptați împreună cu noi pentru uh, standarde bune de performanță energetică pentru uh, centralele cu cărbune. Există uh, Eh, foarte multe argumente pro și contra în legătură cu bioenergia. Avem nevoie acum de eh, criterii de durabilitate obligatorii. Eh, două întrebări foarte clare la care aștept două răspunsuri foarte clare. Bioenergie Bioenergia nu este nici bună, nici rea, ci depinde de sursa din care vine, de felul în care este produsă și de ceea ce se schimbă în bilanțul ecologic cu ea. Cred că aici trebuie să punem limitele foarte clar. Trebuie să indicăm cum trebuie produsă și cum trebuie promovată bioenergia și cum, care sunt condițiile în care ea este interzisă sau nu este promovată. Sunt de acord cu dumneavoastră, este nevoie de o evaluare consecventă și foarte strictă. Bineînțeles că întrebarea este justificată, dar eu nu am avut încă nicio zi în această funcție. Dați-mi voie să încep să mă ocup de acest dosar în câteva săptămâni, dar puteți să vă asigurați că nu voi vrea să trec pe lângă niciun obiectiv. Dacă însă există pericolul de a nu atinge un obiectiv și pe care dumneavoastră mi indicați acest pericol, eu voi face tot posibilul pentru a nu, a, a, de, pentru a nu rata această șansă. În ceea ce privește prevederile din do diferite domenii, mai ales la construcția auto, în ceea ce privește NOx sau uh, sistemele moderne de emisii de uh, gaze poluante, am constatat că nu întotdeauna industria automobilă pune cărțile pe masă când discută despre emisiile din această industrie. Eu sunt gata de aceea ca în acest joc de poker să nu preiau pur și simplu ce îmi spune energie, industria, ci să cer o reversare a sarcinii probei într-un sens și să cer din partea acestora să-mi demonstreze tehnic că aceste obiective pot fi atinse. Atunci, dacă pot demonstra acest lucru, pot într-adevăr să fiu gata la o diferențiere. Dar ordinea și prioritățile politicii trebuie întotdeauna să se bazeze pe fapte. Este valabil pentru Parlament, pentru Consiliu și pentru toți cei care sunt implicați. Mulțumesc, doamna von Bremt. Geachte commissaris of uh, kandidaat-commissaris, ik moet zeggen, ik ben toch enigszins ontgoocheld. mulțumesc, domnule comisar desemnat, trebuie să spun că sunt puțin dezamăgită. Ați avut timpul să vă pregătiți pentru această audiere. am dori să știm niște obiective clare și dumneavoastră nu le-ați menționat. Eu cred că folosiți prea mult termenul subsidiaritate. Bineînțeles că mixul energetic este hotărât de statele membre, însă știm foarte bine că sumele acordate uh, fiecarei forme de energie contează. Uh, vreau să vă întreb dacă sunteți pregătit să adaptați subvențiile în așa fel încât să existe avantaje pentru energiile regenerabile și uh, mai puține pentru energiile mai puțin durabile. Asta vrem să uh, susținem energiile regenerabile și să creăm o durabilitate în acest domeniu. Mulțumesc! Stimate doamnă deputat, sunt gata să pun uh, accentul pe energiile regenerabile și pe eficiența energetică. Aceasta înseamnă că este nevoie de alte domenii de cercetare care să nu mai aibă aceeași prioritate. Da, o spun foarte clar și în pregătirea următoarei uh, planificări bugetare. Într-adevăr, va fi necesar să facem anumite schimbări în prioritățile bugetare. Sunt convins că activitatea noastră comună viitoare va fi acceptată de către cetățeni dacă Uniunea Europeană va putea să activeze acolo și numai acolo unde este necesar și se va implica atât de puternic cât este necesar și numai mult. Așa va putea să facă, mm, să dea linii directoare generale și uniforme. Sunt convins de puterea directivelor în acest sens, pentru că ele permit atât de mult cât este necesar, atât de mult local și regional cât este necesar în același timp. Acolo unde Europa este o dimensiune puternică, ea poate, bineînțeles, să se implice foarte mult. Aceasta este și uh, proporționalitatea care este înscrisă în tratat și de a tratatul a fost acceptat de toată lumea. Trebuie deci luată subsidiaritatea în serios. Și un ultim punct. Vă amintiți probabil că ne vom certa probabil în curând pe tema directivelor și regulamentelor pe care dumneavoastră le-ați elaborat împreună cu noi vor exista la Luxemburg diferite plângeri în care se va spune că noi ne-am fi depășit competențele, pentru că nu ar fi fost o competență unitară comunitară. Eu sunt gata să negociez și să discut cu dumneavoastră chiar în zona gri despre aceste posibile cazuri și să, s-ar putea să câștigăm la Curtea Europeană de Justiție. Deci cred că respectarea subsidiarității înseamnă și o inteligență de a vedea când și în ce caz poți câștiga la Luxemburg. Eu însă vreau să respect și directivele închise în acest sens. Vă rog, doamnă, aveți o întrebare suplimentară. Ja, Potocnik heeft gisteren gezegd, en ik ben het daar heel erg... Vă mulțumesc. Sunt de acord cu domnul Potocnik. Trebuie să respectăm subsidiaritatea. Însă, am luat notă că vreți să puneți accentul pe energiile regenerabile și vreau să mă bazez pe acest angajament. S-a menționat uh, regiunea Baden-Württemberg, încă, însă nu s-a menționat nici de sărăcia energetică. Există categorii sociale defavorizate care nu au posibilitatea de a își permite energia. Ce puteți spune în acest sens? Herr Oettinger. Domnule Oettinger, este sarcina noastră să ne uităm cu atenție care vor fi evoluțiile energetice și necesarul pentru, de bază pentru o gospodărie în timp. Aceasta este și sarcina noastră, într-adevăr. Siguranța aprovizionării are însă legătură și cu prețul. Eu vreau să contribui pentru ca la consumatorul final și nu numai la industrie, energia să rămână accesibilă și să nu devină o problemă socială. Nu se poate ca societatea să fie împărțită pe teme energetice. În al treilea rând, energia este o parte a coșului cu mărfuri. Uniunea Europeană este și un stat social iar legislatorii naționali trebuie să respecte și aceste principii sociale. Aceasta înseamnă că cea mai bună cale este cea care oferă fiecăruia, indiferent de venit, de origine și de posibilități, un statut social de bază ca să poată să se îmbrace, să mănânce, să aibă un acoperiș și să poată să plătească toate aceste lucruri la fel de bine cum poate să plătească energia. Aceasta este baza, după părerea mea, a tuturor constituțiilor în Europa. Există și alte păreri care spun că nimeni nu poate să să, nu, să fie privat de energie, de curent, de gaz. Există diferite prevederi în acest sens în statele membre. Pentru mine, calea de a-l uh, incita pe fiecare să poată plăti energia, mi se pare cea mai bună, dar important este să nu tăiem accesul la energie, ci să garantăm o siguranță a aprovizionării ca bază a fiecărui gospodării. Werner Langen are cuvântul acum. Spre deosebire de antevorbitorul meu, eu nu sunt deloc dezamăgit, ci sunt impresionat de cât de bine sunteți pregătit. Așa stau lucrurile. Am văzut cum s-a colaborat cu dumneavoastră Claude Turmes, uh, v-a pus o întrebare pentru a vă dirija într-o anumită direcție. Joe Linen știe foarte bine ce se întâmplă dacă uh, schimbi brusc părerile, fiindcă exact așa a făcut și el. A fost un lobby și acum este membru al Parlamentului. Colega suedeză de asemenea știe acest lucru. Dacă ai fost primul ministru al landului care are o putere economică mai mare decât cea a Suediei, atunci știi foarte bine cum să îți prezinți punctele de vedere și cum să conduci o discuție. Întrebarea mea este cum v-ați pregătit să depășiți conflictele cu colegii dumneavoastră, a căror portofolii se suprapun. Domnul Peebles, există o modalitate internă, interinstituțională de a rezolva aceste conflicte dacă apar? În ultimele săptămâni eu am trăit o atmosferă a colegialității și a dorinței de a avea o voce unică la comisie. Eu vreau să fac parte din această echipă și vreau să colaborez cu cei de la mediu, de la cercetare, protecție climatică și industrie și cu reprezentantul pentru relații externe. Din multele discuții pe care le-am avut în ultimele săptămâni, pot, spun că, pot spune că aveți într-adevăr colaboratori foarte bine pregătiți la Bruxelles și vreau să dezvolt spiritul cabinetului meu în așa fel încât ei să nu lucreze într-un turn de fildeș, ci într-adevăr să existe un schimb de informații de la, prima, uh, de la primele acțiuni într-un proiect pentru a putea avea cu adevărat un răspuns uh, la obiect. Da, eu vreau să colaborez și cu presa, dar nu este sarcina mea să informez un coleg sau altul despre prin presă despre opinia mea personală. Eu vreau să colaborez direct cu respectivii care află informația din presă. Cred că așa putem în toate domeniile energie, climă sau uh, economie să folosim la maxim șansele pe care ni le oferă acest tratat. Obligațiile de asemenea care vin din tratat nu pot fi rezolvate decât așa. Herr Langen, nachfrage. Domnule Langen, o întrebare suplimentare. Da, s-a vorbit foarte mult despre landul Baden-Württemberg. Aș vrea să vă mai întreb și care sunt aspectele pozitive pe care dumneavoastră, ca premier al unei astfel de land mare, ați putea să le folosiți la comisie mai ales când e vorba de ecologie. Ați văzut că nu este foarte ușor să aplici uh, prevederile europene la nivel național. Ce puteți să folosiți din experiența noastră administrativă și practică la nivel uh, european? Pentru că eu cred că și aceasta este o experiență pozitivă pe care o putem folosi. Domnule Oettinger, vă rog. Ich will einen kleinen Beitrag. Aș vrea să am o mică contribuție pentru ca lucrul administrativ să meargă bine. Ce face de obicei un birou, ce face un oficiu, o instituție care se ocupă de normele economice și așa mai departe. Toate acestea lucrează, bineînțeles, în sensul unei eficiențe mai bune și pentru o eliminare a sarcinii birocratice ne, care nu este utilă. Mie însă mi se pare foarte clar că sistemul de directive care trebuie să fie transpuse în drept național creează mai degrabă nemulțumiri. Este un lucru inevitabil, probabil. Dar atâta timp cât noi ne uh, încercăm să păstrăm această iluzie a competențelor legislative, lucrurile sunt destul de confuze. Pentru că, de exemplu, și la Berlin și la Paris uh, există câteodată confuzii cu privire la ceea ce trebuie transpus. Trebuie spus că se creează foarte multe rezerve față de dreptul european în acest sens. Aș vrea să vorbesc despre competența indirectă juridică pe care eu aș considera că ar, ar, că ar putea fi eliminată, pentru că atunci și decizia formală ar putea să revină aceeași instanțe și să fie acceptată mai bine. Mulțumesc următoarea întrebare din partea domnului Lamstorf. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. După cum văd eu lucrurile, ați fost foarte precaut, dar în același timp ați fost și foarte convingător. Prima mea întrebare se leagă de faptul că una dintre principalele dificultăți pe care le avem acum în domeniul gazelor și petrolului, în această situație de criză, este uh, atitudinea băncilor. Adesea, acestea blochează contractele și împiedică activitatea companiilor. Cum puteți interveni pentru a facilita puțin lucrurile în acest sens? La ce mă refer? Poate la un sistem de standarde europene care să faciliteze lucrurile. Mulțumesc, domnule Oettinger. Mulțumesc. Colegul este așezat în stânga și eu l-am căutat foarte mult. Finanțarea și comportamentul băncilor față de bonități și securități este destul de nemulțumitor în momentul de față. Cred că, în general, nu este valabil numai pentru domeniul energetic sau domeniul petrolului. Cred că criza sistemului bancar a dus la o repercusiune foarte clară pe economiile de piață pe uh, tema fondării de noi întreprinderi sau pe tema investițiilor și că toate aceste subiecte sunt în alterare în momentul de față și în pericol. Trebuie să trecem deci de la branșă la branșă și nu numai deci în domeniul energetic pentru a verifica dacă băncile sunt din nou capabile de acțiune și doresc să acționeze și eventual am putea să acționăm și prin intermediul băncilor europene care ne stau la dispoziție sau să folosim garanții din partea statelor. Piața bancară trebuie să fie din nou convinsă pentru finanțarea unor investiții importante în domeniile în care activăm. Este prea devreme să facem o astfel de evaluare, dar cred că capacitatea de acțiune a băncilor este în momentul de față foarte limitată. Ransdorf, Domnule Ransdorf, o întrebare suplimentară. Mulțumesc pentru răspuns. Am și o a doua întrebare. În ceea ce privește coridorul sudic, cum va fi acesta inclus în structura rețelelor europene de energie? Coridorul sudic, la acesta mă refer. Vă referiți la domeniul gazului? Da. Mă refer la rețeaua de gaz de la, din Grecia către Italia, la conducta de gaze din uh, către Italia este o conductă foarte mare, costuri mici față de Nabucco. Nabucco până acum este până la urmă copilul politicii energetice europene, care însă este încă în leagăn. Coridorul sudic este o alternativă mai ieftină. Da, coridorul sudic este ca și tema Spania și Franța, sau Marea Baltică, sau Polonia, o parte din acele domenii în care structurile europene din motive de egalitate de șanse și de parteneriat egal mai trebuie să fie îmbunătățite. Aș vrea să încerc să evit să se facă greșelile care s-au făcut la Nord Stream, pentru că toți cei care au interes la acest proiect, pentru că sunt țări prin care va trece proiectul, sau pentru că nu pot uh, atinge aceste rețele direct, dar le pot uh, eventual accesa indirect, vreau ca toți acești actori deci, să participe, Italia, Austria, Grecia, la o masă de negocieri în acest triunghi uh, ca și triunghiul Balcanilor, ca, pentru ca toată lumea să poată să spună că participă la proiect concret. Doamna Vălean. Mr. Oettinger. Domnul Oettinger, Credeți că proiectul Nabucco ar trebui să fie restructurat în ceea ce privește rutele și sursele de alimentare? Și dacă da, cum? Construirea de conducte te face să de- împins oarecum de bunevoința uh, furnizorilor, în timp ce uh, construirea de terminale energetice îți permite să te alimentezi din mai multe surse. Vă angajați la construirea de terminale energetice în Europa? Cum? Oettinger. Domnule Oettinger, gazul lichid și stocarea nu sunt o opoziție față de conducte, ci o completare și astfel diminuează dependența. Trebuie deci să sporim capacitățile de stocare în Europa. La Nabucco este foarte clar care va fi traseul. Este vorba de faptul că toate țările care sunt implicate vor participa concret, iar apoi când e vorba de aprovizionarea, siguranța aprovizionării pe termen lung, trebuie să ne gândim că trebuie să stabilim un termen foarte îndepărtat de câteva decenii în care să garantăm securitatea aprovizionării pentru această cantitate care este prevăzută acum. Pentru țările care încă nu sunt total democratice și nu bazează, se bazează încă pe statul de drept, dar care merg în această direcție, acest lucru s-ar putea să nu le convină. Dar țările cum ar fi Azerbaijanul au interes să aibă o relație de încredere cu Uniunea Europeană. Și cred că cu astfel de țări putem să încheiem tratate serioase și să garantăm astfel volumul de, uh, pe care, care va fi transportat prin rețele pe o perioadă foarte lungă de timp. Împreună cu alți colegi comisari voi încerca să obținem tratate avantajoase și vom decide apoi ulterior cu privire la construcție. Doamna Văleanu, o întrebare suplimentară. Oh, well, I still believe that... Consider că trebuie să existe o restructurare a rutelor de alimentare din Nabucco pentru a deveni un proiect viabil. Cel puțin acesta este punctul meu de vedere. O întrebare referitoare la triunghiul amoros între Uniunea Europeană, Ucraina și Rusia, din punct de vedere al politicii energetice, evident. Herr Oettinger, bitte sehr. Domnule Oettinger, Consider că, indiferent cât de dramatici sau de periculoși au fost ultimii ani, Uniunea Europeană și-a folosit toate șansele. Prin negocieri active, prin uh, discuții dure la Moscova sau la Kiev și că a reușit să înlăture pagubele. Și cred că astfel Europa s-a arătat capabilă de o astfel de relație, pentru că ceea ce a reușit Europa în acest domeniu, fiecare stat membru în parte n-ar fi reușit. A fost într-un fel un test important pentru Uniunea Europeană și pentru domnul Pibalgs. Ceea ce avem acum, avem sisteme de alertă rapidă, avem uh, obligativitatea de raportare rapidă. Cred că toate părțile implicate în acest triunghi amoros pe care l-ați menționat vor, uh, au reușit să demonstreze că, într-adevăr, au, au depășit dificultățile în ultimii ani și au avut și curaj în această relație. În legătură cu dependența de statele membre sau de întreprinderile din statele membre respective, trebuie să verificăm, mă refer aici la deadline-ul de 60 de zile, de 90 de zile, Trebuie să verificăm așadar siguranța uh, păstrării capacităților de producție pe termen lung. Mă gândesc dacă eventual și în cadrul Uniunii Europene am putea, prin declarații de solidaritate bilaterale, să ne asigurăm ca într-o țară care nu mai dispune de cantitatea de energie necesară să poată fi ajutată de altă țară sau de altă companie care face același lucru. Deci, în cadrul Uniunii Europene, să încercăm să sporim relațiile contractuale de solidaritate pentru o zi grea pentru un anumit, un anumit stat membru. Consider că procesul care s-a creat în ultimii ani a fost la început dramatic, dar cred că a învățat foarte multe diferitele state și că acum suntem pregătiți pentru mai mult. Vă rog, aveți cuvântul domnule Mecharos. Thank you, Mr. Oettinger. I'm here. Vă mulțumesc, domnule Oettinger. Vă mulțumim pentru informațiile și ideile dumneavoastră. Cred că majoritatea acestor idei, poate cu excepția susținerea, susținerii pentru energia nucleară merită să fie susținute. Însă, haideți să ne gândim la viitor. Aș aprecia opinia și viziunea dumneavoastră în legătură cu dezvoltarea viitoare a surselor de energie alternativă bazate pe noi tehnologie avansate. General Motors își va asuma un rol de lider în industria automotoare și reacțiile de fuziune nucleară. Spre deosebire de arderea combustibililor fosili, aceste produse nu produc gaze cu efect de seră. Intenționați să încorporați promovarea acestor tehnologii în agenda dumneavoastră, cel puțin la nivelul cercetării sau inovării, sau la sfârșitul mandatului dumneavoastră, să El la răspuns. Es gibt Forschungsbereiche, in denen Există într-adevăr domenii în care întreprinderile sunt destul de mari pentru a face ele cercetarea. Apoi există domenii în care cercetarea națională va fi esențială. Și există domenii de cercetare care sunt atât de complicate și de complexe încât numai nivelul european va putea să promite un succes. Ceea ce vreau eu să afirm este că domeniul energetic este un domeniu în care toți actorii europeni trebuie să-și pună forțele împreună. Aceasta înseamnă că tema cercetării energetice va deveni o prioritate a mandatului meu și mă voi asigura ca și în următorii ani să fie disponibilizate mai multe fonduri pentru cercetare. Au existat, după criza petrolului, de exemplu, perioade în anii 70 când statele europene aveau față de PIB-ul lor mult mai mult mulți, eh, multe fonduri alocate pentru cercetarea energetică. Trebuie deci să investim mai mult în infrastructură și mai mult în cercetare pentru producția energetică viitoare și eficiența și tehnologia eficientă energetică de viitor. E vorba de programe la nivel european și de crearea unei rețele a actorilor importanți în Europa. Eu am o experiență bună din Germania cu institutele cum ar fi Fraunhofer sau Max Planck sau alte asociații pe care le avem în acest sens. În La Karlsruhe, de exemplu, am făcut un proiect, am avut un proiect foarte important prin Centrul de Cercetare Nucleară, care a devenit, de fapt, farul în domeniul cercetării nucleare din Germania și care a reușit să pună pe picioare mai multe proiecte la care au uh, participat uh, mulți actori. Cred, deci, că forțele noastre trebuie să fie astfel puse împreună pentru ca și competențele în cadrul Europei să fie clare și uh, fondurile să fie alocate corespunzător rolurilor diferiților actori, așa încât să nu putem fi depășiți de niciun continent în acest domeniu și să fim numărul unu în ceea ce privește tehnologiile energetice. Consider că acesta este o prioritate a activității mele și probabil a colegei mele în uh, ceea ce privește cercetarea. Mulțumesc că aveți dreptul la o întrebare suplimentară. Very much so this. Vă mulțumesc. Presupun că aceasta va fi o discuție mai lungă pentru viitor, însă acum aș dori să revin la dependența unor state de Rusia, în special în furnizarea de gaze. Unele state depind 100%, cum ar fi Slovacia. În Europa Centrală și de Est, dacă ținem cont de experiența din ianuarie anul trecut, ce aspecte le considerați cel mai importante pentru a găsi o soluție la influența rusă în domeniul energetic și veți putea găsi un compromis între politică și economie. Domnule Ettinger. Ich will in der Tat Aș dori, într-adevăr, să mă ocup de ceea ce nu este cunoscut în opinia publică. Există țări care au o dependență de 0% în gaz și petrol și alte țări care, într-adevăr, depind 100% de alte state. Proiectul de solidaritate intraeuropeană devine de aceea important și procesul de pe piața internă, construcția de rețele corespondente care să nu excludă pe nimeni sau să nu, ca nimeni să se simtă șantajat. Acestea sunt proiectele pe care vreau să le susțin. Știm că Europa are capacitatea să facă acest lucru, dar că în interiorul Europei trebuie să păstrăm și să respectăm și valorile, cum ar fi libertatea și mobilitatea, care sunt și ele foarte importante în acest sens. Un ultim punct important în ciuda dependenței de Rusia, trebuie să vedem Rusia ca pe un partener strategic și să considerăm că este obligativitatea noastră de a avea un parteneriat cu acest stat. Aceasta înseamnă să avem și un contact important cu actorii comerciali de la Moscova. Astfel, dependența nu se va transforma într-un dezavantaj. Mulțumesc, domnul Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, din păcate sau poate din fericire ați răspuns la majoritatea întrebărilor pe care și eu le pregătisem. De aceea mă, mă voi referi la un aspect și anume al solidarității, pentru că solidaritatea între toate cele 27 de state membre este un element vital pentru asigurarea securității energetice a Uniunii Europene. În această viziune, uh, în caz de criză în aprovizionarea cu gaze, credeți că o soluție ar fi și construirea de depozite de înmagazinare regionale cu infrastructura de distribuție aferentă pentru crearea de rezerve strategice uh, după modelul folosit de Statele Unite în uh, cazul rezervelor strategice de petrol? Herr Oettinger. Domnule Oettinger, înmagazinarea, stocarea este unul dintre, ar, una dintre armele pentru diminuarea dependenței. Stocarea este importantă pentru toate mediile energetice. Dacă ne gândim, de exemplu, la producția de energie din energiile regenerabile, dacă am putea să avem o stocare o hidrostocare. De exemplu, mă gândesc la um, Marea Nordului, la Norvegia și la proiectele din acea regiune. Sau dacă folosim uh, energia, hidroenergia din Alpi, cum s-a întâmplat la noi în țară, sau energia eoliană, atunci am câștigat într-adevăr foarte mult, pentru că toate capacitățile de magazinare sunt importante într-o regiune care este dependentă, sunt importante strategice, strategic. Este vorba de gaz, este vorba și de transpunerea energiilor regenerabile în energie stocabilă. Nachfrage, Herr Kollege. Întrebare suplimentară. Da, domnule președinte, și aici mă, la întrebarea suplimentară m-aș referi la uh, creșterea eficienței energetice a, clădirei, a clădirilor, pentru că pentru această activitate nu există niciun fel de alocație bugetară la nivelul Uniunii Europene. L-aș întreba pe domnul comisar desemnat dacă ar fi posibil să susțineți la viitoarea rectificare bugetară ca din uh, fondurile structurale și programele operaționale să se aloce uh, niște bani pentru acest scop. Vă mulțumesc. Herr Oettinger. Domnule Oettinger. In Haushaltsfragen sind Sie în materii bugetare, dumneavoastră sunteți competent. Eu am o competență limitată. Mai întâi, prima întrebare. Câte fonduri vom putea să obținem de la statele membre în conformitate cu proporția din PIB cu care ele contribuie. Nu cred că aici vom putea face mari schimbări. Avem probleme bugetare în diferitele state membre și știm care este situația în momentul de față. Totuși, cred că tema energiei este un domeniu în care am putea obține mai multe fonduri de la statele membre pentru cercetare energetică și pentru programe la nivel european. Cu energia avem întotdeauna cărți bune de jucat față de reprezentanții naționali ai politicii. În al doilea rând, într-adevăr, trebuie o trecere de o schimbare de paradigme, o punere de noi priorități, în conformitate cu tratatul și în conformitate cu dezbaterile pe care le vom avea și cu funcția model pe care dorim să o jucăm, va trebui să știm dacă vrem să investim mai mult uh, din bugetul comunitar pentru energie. Și în al treilea rând, cred că și folosirea programelor actuale, programe structurale, după cum ați spus, sau programe regionale, ar putea fi mai bună dacă le oferim mai multe impulsuri energetice. Adică, dacă vorbim cu colegul nostru Han, să vedem dacă putem la politica regională să avem mai multe obligativități energetice pentru alte obiective care țin de politica regională, pentru creștere economică și așa mai departe, astfel încât să creăm, de fapt, o nouă nișă pentru folosirea banilor în scopuri energetice. Mulțumesc. Are cuvântul următorul vorbitor, domnul Saudargas. Pirmininca, Gerbemas, eh, paskirtasis comisar. Domnule comisar desemnat, mă alătur colegilor care sunt satisfăcuți de pregătirea dumneavoastră la această audiere. Multe dintre răspunsurile dumneavoastră au fost juste și inteligente. Mă întreb dacă aceste răspunsuri au fost și cinstite însă. Ați uh, făcut uh, afirmații în legătură cu interconectarea și aprovizionarea, însă aș dori să trec la, deodată, de, da, acum la întrebarea suplimentară. Vreau să știu cum vreți să rezolvați problemele cu proiectele de conectare a gazoductelor între Polonia și Lituania, care nu mai sunt susținute pentru că nu sunt uh, foarte bine fondate economic, însă sunt necesare din punct de vedere al securității. Cum veți găsi finanțare pentru aceste proiecte? Oettinger. Domnule Oettinger? Prioritatea uh, mediului de afaceri este inovarea, însă există și excepții. Dar pentru zone cum ar fi statele baltice, din cauza uh, volumelor scăzute, nu putem să ajungem la o eficiență pe piață, atunci rămâne la latitudinea Uniunii Europene să rezolve această problemă. Banca Europeană de Investiții trebuie să își asume un rol. Ar fi bine să găsim un investitor care să poate să acorde un credit, o garanție cu la o rată a dobânzii fixă. Nu aș exclude o subvenție directă. Este important ca aceste zone să intre în rețeaua gazelor și să eliminăm această problemă a zonelor insulare. Aș dori doar să mulțumesc pentru acest răspuns. Vă mulțumesc, doamna Herzog. thanks, thanks. Mă bucur să vă văd. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă revăd. Nu o să rămân niciodată fără întrebări în ceea ce privește energia. Domnule comisar, energie desemnat. Uh, veți fi responsabil pentru cercetare în domeniul energiei pe viitor și trebuie să elaborați un plan strategic în acest sens. Și știu că vreți să fiți lider în domeniu. cercetarea energetică trebuie să fie restructurată pentru a da nașterile la noi locuri de muncă în concordanță cu obiectivele strategiei. În acest sens, Comisia a publicat în octombrie 2009 o comunicare în care se subliniau cerințele financiare 50 de miliarde de euro pentru următorii 10 ani pentru elaborarea unor um, tehnologii cu emisii scăzute de carbon. Întrebarea mea este una simplă. Ce veți face pentru a colecta aceste 50 de miliarde? Care vor fi indicatorii de performanță cheie? Mulțumesc! Doamnă deputat, am să vorbesc cu colegii care sunt responsabili de sectorul cercetării și am să încerc să văd unde se unesc competențele noastre și vom discuta despre aspecte legate de buget. Evident, detaliile legate de această decizie nu pot să vi le dau acum, dar în următorii ani, principala mea sarcină, principalul meu obiectiv va fi cel de a găsi surse de fonduri suplimentare pentru cercetarea în domeniul energetic și, evident, am să încerc să combin activitățile de cercetare de la nivel european cu cele din diferite domenii din statele membre. La nivel uh, regional și la nivel național există multe proiecte relevante în acest sens. În ceea ce privește economia și tehnica din domeniul energiei, evident și aici importantă rămâne cercetarea și de aceea doresc ca principalele centre de cercetare, principalele companii implicate în cercetare să fie luate în considerare. Noi putem să indicăm teme de cercetare, proiecte de cercetare care ar putea fi interesante pentru aceste companii și atunci putem vorbi despre o cofinanțare bugetului comunitar și surse financiare ar veni și de la aceste companii sau institute de cercetare existente. Pentru a putea lucra împreună uh, la diferite proiecte. Asta sub, vreau să subliniez, trebuie să ne unim forțele pentru a putea utiliza fondurile care vor fi disponibile. O întrebare suplimentară acum. Mulțumesc pentru răspuns. Această comisie vă va sprijini pentru planul tehnologic energetic. Întâlnirea la nivel înalt din primăvară trebuie să prezinte planul de energie eficiență pentru 2010-2014. Veți participa cu ceva la acest document în care se pregătește întâlnirea din primăvară? Care va fi inputul dumneavoastră? Via werden dacă dumneavoastră mă veți confirma în această funcție, la prima ședință vă vom comunica contribuțiile Comisiei pentru summitul din primăvară. Și atunci voi putea și eu să-mi aduc contribuția în legătură cu tema energiei și a protecției climatice, pe lângă tema crizei economice și celelalte teme care sunt pe ordinea de zi. Apoi lucrurile vor merge foarte repede. Preluarea mandatului Comisiei pe 1 februarie este într-un fel un dezavantaj, dar și un avantaj. Vreau să vă răspund printr-o întrebare. Vă rog, dacă puteți, uh, informal, să, oferim, să ne oferiți în februarie o ocazie să dezbatem despre care sunt prioritățile dumneavoastră la acest summit și vreau să vă întreb și cum doriți să îmbinați aceste priorități cu prioritățile președinției spaniole, care sunt foarte ambițioase. Eu vreau să vă arăt acum disponibilitatea mea pentru discuții informale în februarie, pentru ca apoi în, în martie, la summitul de primăvară, să nu avem priorități divergente. Următoarea întrebare, Marcus Piper. Domnule Oettinger, avem uh, astăzi în fața noastră un candidat care ne arată un amestec bun de realism cu viziune. Nu cred că jocul scadului este cel mai potrivit ca model pentru noi, pentru că acolo există car- cartonașe negre și cartonașe roșii. Dar uh, vreau să concretizez uh, lucrurile vorbind de obiectivele din 2020. Cu cât le obținem mai repede, cu atâta va fi mai bine succesele pe care le avem în momentul de față în domeniul comercializării cu emisii sau a legilor cu privire la stocare, a legilor privind cogenerarea, sunt destul de bune. Și în ceea ce privește obiect, um, obligativitatea um, contribuțiilor pentru eficiența energetică, lucrurile sunt foarte bine în ceea ce privește proiectele, dar cine plătește pentru toate aceste tranziții? Uh, putem să plătim uh, împreună cu consumatorul toate costurile energetice care vor reveni din această tranziție? Avem într-adevăr o strategie pentru a atinge obiectivul cu adevărat și din punct de vedere financiar? Domnule Oettinger, de fapt, uh, această întrebare necesită o dezbatere mult mai amplă. Este clar că o strategie trebuie să aibă succes odată ce a fost elaborată și obiectivul trebuie să fie o posibilitate ambițioasă fără să fie absurdă. O um, industrie trebuie să poată să îndeplinească o strategie, trebuie să poată să păstreze în îndeplinirea aceasta și locurile de muncă, fără să existe repercursiuni negative pe oameni. Dacă obiectivul este atât de înalt încât nimeni dintre cei care participă la el pot, de fapt, să-l, nu poate să-l atingă, atunci nu este un obiectiv realist, nu este un obiectiv bun. Protecția climatică ca instrument de dezindustrializare mi se pare un obiectiv greșit. De aceea este foarte important să mergem pe această linie foarte subțire care este la mijloc între cele două alternative și nimeni nu știe dacă în intervalul 2020 sau 2030 care vor fi evoluțiile economiei mondiale, de exemplu, sau care va fi nivelul de acceptabilitate al acestor obiective în alte regiuni ale lumii. Toate acestea sunt necunoscute. Avem nevoie de aceea de viziuni, dar care după aceea, pe parcurs, trebuie să fie corectate și adaptate. Nu e vorba numai de step by step sau de uh, măsuri luate pe măsură ce înaintăm, ci e vorba de corecturi care să facă parte din întregul sistem și de recunoașterea erorilor și pornirii într-o direcție greșită. De aceea cred că este o echilibristică foarte, greș- foarte dificilă cu cât uh, avem viziuni mai realiste, este mai bine să suntem gata să le semnăm. Corecturile nu sunt o, uh, o deficiență a programului respectiv. Este o parte a proiectului de aplicare și nimeni nu va trebui să fie corect, uh, criticat pentru că face corecturi la un proiect. Este nevoie de aceste corecturi atunci când vorbim de proiecte pe 10, 20, 40 de ani uh, în timp. Mulțumesc. Întrebare suplimentară, vă rog. Für die nächsten fünf Jahre. În următorii 5 ani, domnule Oettinger, care sunt obiectivele noastre personale pe care vi le-ați propus pentru acest mandat? Care vor fi criteriile după care vă vom putea măsura competența după 5 ani și după care vom putea compara ce ați făcut. Vreau să mențin, de fapt, să recunștig competitivitatea europeană în domeniile în care nu mai există și apoi vreau să dau șansele energiei, industriei energetice, șansele să devină într-adevăr o industrie competitivă, vreau să dau șansa tehnologiilor competitive să-și facă loc pe piață energia verde, dar și tehnologiile, cum ar fi, de exemplu, smart grid, deci uh, rețelele inteligente, sunt factori esențiali pentru ca să reușesc aceste lucruri. Multe dintre contradicțiile actuale se vor disipa și multe ideologii probabil vor dispărea. Totul va conta dacă vom respecta datele și faptele. Așa vom deveni competitivi și în același timp ecologici și compatibili cu nevoile viitorului în următorii cinci ani. Iar competențele pe care ni le dă tratatul de la Lisabona sunt destul de mari. Nu avem, am avut niciodată până acum mai multă putere de a acționa în acest sens. Mulțumesc. Domnul uh, Pașca are cuvântul acum. Uh, hovorili ste o potrebe uh, diversificării. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar desemnat, ați vorbit despre nevoia de diversificare a mixului energetic pentru a evita posibilele situații de criză. În ceea ce privește hidroenergia, potențialul este destul de mare. Ați vorbit despre strategia pentru Dunăre și la asta se referă întrebarea mea. Aveți uh, un plan specific cu privire la modul în care ne putem folosi potențialul de hidrogen? Strategia pentru Dunăre este un proiect care mi este foarte drag. Rinul a fost uh, piatra de temelie pentru fundarea, fondarea Europei și Dunărea este cea care va continua Europa vecinătatea statelor uh, dunărene este, o, este de o importanță culturală, dar și economică. Dacă călătorim pe Rin, constatăm cât de puternic a fost acesta pentru a da impulsuri de dezvoltare. Mă gândesc aici la porturi, mă gândesc la hidroenergie. Dunărea nu este deloc în aceeași măsură o astfel de sursă. De exemplu, dacă ne uităm la Budapesta sau la Belgrad, vom vedea cât de puțin ea este folosită în acest sens, în afară de poate câteva porturi, dar același lucru se aplică și la hidroenergie, nu este destul folosită. Un plan strategic pentru folosirea Dunării, pentru transportul fluvial, în loc de transportul rutier, este, de exemplu, un plan bun după modelul Rinului. Cred că această perspectivă ar trebui să fie interesantă pentru toate statele dunărene. dobre dobre... Mulțumesc. Și să trec acum la un alt subiect. Ați vorbit despre modul în care am reușit să ieșim din criză, despre negocierile foarte ferme cu Ucraina și Rusia. Republica Slovacă s-a aflat într-o situație foarte de dificilă. N-ar fi trebuit să se întrerupă alimentarea cu gaze, fiindcă avem mari capacități de stocare de gaze. Însă proprietarii acestor facilități nu erau pregătiți să pună gazul la, difer- la um, dispoziția statelor. Ce veți face în acest sens pe viitor? Știu că în Europa există companii care uh, fac abuz de puterea lor față de public. Energia este un bun de pe piață, dar este și un bun care trebuie să fie supus și unor reguli de bun comun. Iată de ce pozițiile dominante sau monopolurile nu trebuie să se dezvolte. Cred că există o obligativitate de bun comun în legătură cu energia. Dacă o țară este dependentă în mod evident sau este în pericol să devină dependentă și nu mai primește uh, furnizarea cu energie așa cum trebuia, îmi pot imagina că întreprinderile energetice vor trebui, la toată, în ciuda dreptului de proprietate, să folosească capacitatea de stocare și să folosească această cantitate de gaz stocată la prețul pieței și nu numai la prețul protejat de stat. Într-adevăr, o piață în această situație este obligată să recurgă la alte instrumente. În ceea ce privește proprietatea și binele comunității, este una foarte sensibilă în ceea ce privește energia, mult mai sensibilă decât în alte domenii care țin de aprovizionarea de bază și de supraviețuire. Energia este, într-adevăr, un bun foarte sensibil. Mulțumesc, spune președintele, domnule Balcio. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Oettinger, cu toții suntem de acord. Cred că în secolul 21 energia este o resursă la fel de importantă ca hrana sau ca apa. Și totuși, când vorbim despre siguranța alimentării, aprovizionării cu energie, considerăm că e vorba de un subiect pur tehnic și nu vorbim deloc despre prețul accesibil al energiei liberalizarea pieței nu a fost o, o activitate din care a beneficiat toată lumea. În Ungaria, țara mea, de exemplu, prețurile au crescut enorm, în timp ce furnizorii încasau niște profituri foarte mari. Întrebarea mea este dacă dumneavoastră credeți în uh, echitate socială în ceea ce privește furnizarea de servicii de interes general, uh, ce măsuri doriți să luați pentru a reduce această penurie de energie? Um- Mulțumesc, domnule Oettinger, aveți cuvântul. Faptul că fiecare cetățean să aibă o locuință încălzită, apă caldă, și să poată să beneficieze de bunurile de bază necesare pentru supraviețuire, este un obiectiv uh, inalienabil, aș spune. Fără energie nu se poate trăi în Europa. Măsurile noastre de a construi rețele, de a reconstrui piața internă, de a spori competitivitatea, trebuie să ducă la o evoluție a prețurilor care să aibă sens și la faptul ca energia să rămână totuși accesibilă. Trebuie să obținem prin politica noastră europeană o energie în continuare accesibilă din punct de vedere al prețului. Cred de asemenea că printr-o dezbatere publică aceste lucruri pot fi mai bine înțelese. Dezvoltarea unui cod pentru întreprinderile de energie, pentru ca acestea să nu poată să taie energia, aprovizionarea cu energie pentru cineva care nu a plătit, de exemplu, factura la energie. Și aceasta ar trebui să fie, într-adevăr, o parte integrantă a legislației. Știu din dreptul german că în alt domeniu necesar, cum ar fi uh, tranzacțiile bancare, există obligativitatea pentru cecurile noastre să ofere servicii tuturor la prețuri accesibile și nu să decidă selectiv cine poate avea sau nu beneficia de serviciile acestor case de economii. Există deci o obligativitate de aprovizionare cu servicii pentru clienți. Cred că gestiunea prețurilor, reglementarea prețurilor, competiția și piața internă sunt într-adevăr prioritare în fața obligativităților legislative uh, pentru ca să ne putem atinge acest obiectiv uh, de care vorbeam înainte față de cetățeni. Vă dau ocazia să puneți o întrebare suplimentară, vă rog. Mulțumesc. Am aici ultimul număr al publicației Finance Plus pe care l-am primit ieri. Pe copertă vedem concluziile unui bancher. Economia socială este un concept social care nu a dat greș. Acesta ar fi titlul. Cred că trebuie să acționați în concordanță cu uh, nevoile societății. Aș vrea să știu dacă sunteți de acord cu această afirmație referitoare la economia socială. Domnule Oettinger, aveți ocazia să răspundeți. Într-adevăr, bancherii unii dintre ei au eșuat și produsele financiare pe care le-au promis nu le-au putut oferi. Cred că în domeniul bancar este nevoie de schimbări profunde pentru, în ceea ce privește obligația bancherilor și garanția produselor bancare. În acest uh, domeniu mă bazez pe faptul că Uniunea Europeană se va pune de acord și va stabili un standard pentru siguranța produselor financiare și pentru durabilitatea structurilor de uh, recompensă a managerilor în bancă. Întotdeauna există voci care spun că lucrurile vor continua chiar mai amplu decât acum doi ani. Eu nu vreau să cred acest lucru și acest lucru se aplică poate la unele domenii, dar nu la bancă. Nu pot spune decât că multe întreprinderi au deja în Europa o cultură socială față de angajaților, față de clienților și partenerilor lor de afaceri. Vreau doar să rog să nu se tragă concluzii de pe o branșă pe alta sau să nu se tragă concluzii negative de pe bănci pe întreaga economie de piață. Trebuie să fie însă valabil corolarul acestei afirmații. Cred însă că economia socială de piață trebuie să țină cont de titlul pe care îl are economie socială și de piață și ar trebui să se cheme și ecologică, socială și de piață. Acestea sunt cele trei valori uh, echitabile pe care trebuie să le respectăm. Domnule Oettinger, spune președintele, vă mulțumesc foarte mult, ați răspuns la o serie mare de întrebări și acum, după cum prevede regulamentul, vreau să vă dau ocazia să ne spuneți câteva cuvinte în final. Aveți 5 minute în acest sens. Domnule Oettinger, aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atmosfera în care s-a derulat această audiere. Mi s-a părut mult mai agreabilă decât ceea ce auzisem de la alții. A fost o atmosferă sportivă și corectă în același timp. Și constat din întrebările dumneavoastră, care nu sunt întotdeauna întrebări, ci sunt și poziție, cât de informați sunteți pe diferitele subiecte. Am de aceea intenția foarte clară să mențin contactul profesional cu dumneavoastră, cu lucrările noastre ale comisiei dumneavoastră la Strasbourg sau aici dar și prin discuții informale, fără ordine de zi prestabilită, în care să putem într-adevăr discuta despre obiective, despre rezervele fiecăruia și despre griji. Sunt gata să fiu deschis față de fiecare dintre dumneavoastră în Parlamentul European și față de fiecare partid care a fost ales aici în acest grup politic care a fost ales în Parlamentul European. Dumneavoastră sunteți cu toții la fel de importanți. Mulți pași au fost deja inițiați, obiectivele sunt clare, lucrurile se vor mai schimba. În articolul 194 al tratatului eu văd însă o obligație și eu, în aceeași timp o șansă, pentru că îndeplinirea celor scrise în acest uh, articol este de fapt uh, îndeplinirea misiunii noastre a dumneavoastră, dar și a Consiliului și a mea, în calitate de partener și prestator de servicii către dumneavoastră. Mă bucur de aceea de ceea ce urmează și, bineînțeles, poate că dumneavoastră îmi veți dea un avans de încredere. Dumneavoastră v-ați comportat foarte colegial și foarte corect față de mine și vă sunt recunoscător pentru acest lucru și m-am simțit foarte bine în acest sens, în, printre dumneavoastră. Vă urez o zi bună! Domnule premier al landului Baden-Württemberg, se pare că și colegii prin acest aplauz au arătat că s-au simțit bine la această audiere. Vă mulțumesc pentru răspunsuri la întrebări, pentru discuție. Închei acum ședința și îi invit pe coordonator să vină la ora 14 pentru debriefing și noi ne întâlnim astăzi și la comisie mai târziu când va trebui să mai discutăm și de ceilalți candidați. Vă mulțumesc!